Ja, guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața tuturor. 9 și 10 minute, prin urmare ar fi cazul să începem ședința Comisiei pentru Mediu. La punctul 1 de pe ordinea de zi, dați-mi voie să vă anunț că punctul 18, raportul Gardinii, care este prevăzut pentru joi, ora 10, va trebui să fie amânat până pe data de 19 septembrie. Îi vom uh, informa pe toți colegii în legătură cu acest uh, punct de pe ordinea de zi, imediat ce începem ședința mâine, deci îi vom reanunța. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Interpretare precum a fost prevăzut și estona, letona și croata sunt de asemenea la dispoziția dumneavoastră până joi la ora prânz, prânzului. Avem de asemenea un grup de vizitatori din Italia în sală. Nu, de fapt, nu au ajuns încă, prin urmare îi vom resaluta puțin mai târziu. V-am uh, transmis un uh, raport înscris cu privire la delegația la EFSA. Acest raport se află în dosarele dumneavoastră. În al treilea rând, trebuie să salutăm un nou membru al comisiei noastre. Este vorba despre Thomas Ulmer, care este acum uh, din nou colegul nostru din partea PPE. nu îl văd în sală, dar îl felicităm. Și, de asemenea, Eric Banchi din Ungaria ni s-a alăturat de asemenea în calitate de supleant. Este membru al Parlamentului European începând cu data de 1 iulie și nu putem decât să-i urăm bun venit aici în uh, comisia noastră. Sperăm să colaborăm bine împreună. A cincea comunicare uh, reciclarea amendamentelor la raportul SONIC. Bine, detaliile cu privire la acest uh, subiect le găsiți în dosarele dumneavoastră. Vă rog pentru data viitoare să vă amintiți că aceste amendamente trebuie să fie aduse de dumneavoastră la ședință. Asta ca să reciclăm hârtia. Trecem la punctul 3, nivelul sonor al autovehiculelor. Raportorul este Miroslav Uschi, care are acum cuvântul. Já vám děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, pro Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Prefer să vorbesc uh, ceha. Aștept ca toată lumea să-și pună căștile pe urechi. Ei bine, dați-mi voie să repet faptul că obiectivul raportului nostru este acela de a adapta propunerea Comisiei la inovarea tehnică. Din amendamente reiese faptul că zgomotul trebuie să fie considerat a fi o problemă foarte importantă. Vorbim despre zgomotul provocat de rularea pneurilor, de suprafața rutieră, etc., etc. Și acum voi trece la amendamentele individuale. între grup, grupurile uh, parlamentare a existat o întreagă discuție pe tema etichetarea zgomotului. Noi ne-am dorit o etichetare a zgomotului și în alte acte legislative. Din păcate, însă, de data aceasta tema este mult mai complicată și tocmai de aceea eu propun uh, să solicităm Comisiei să creeze o analiză a efectelor, a consecințelor. În amendamentul 33 propun ca pe viitor să stabilim un fel de sistem de clasificare a străzilor. Asta pentru a ști exact care sunt străzile silențioase și care sunt cele care generează uh, zgomote excesive. În cazul autovehiculelor hibride, dacă e să mă gândesc la sănătatea publică, atunci, bineînțeles, putem rezolva sau ne putem gândi la zgomotele artificiale create. Obiectivul însă trebuie să fie unul clar și general, reducerea emisiilor de zgomot, pur și simplu. Există amendamente care se referă la clasificarea motocicletelor, însă aceasta nu este o temă care trebuie să fie pusă în discuție în cadrul acestei uh, a, a acestui act legislativ. Eu consider că tema motocicletelor ar trebui să fie discutată în, altă, în, în alt context. Categoria M1 este vorba despre furnizarea cu ajutorul unor autovehicule foarte mici, de până la 60 de metri cubi, a laptelui, etc., etc. Ei bine, aceste, această categorie trebuie să fie exclusă deoarece uh, norma N1 le vizează și uh, alte, un alt tip de poluare fonică nu este generat de aceste autovehicule. Și acum amendamentele care vizează micile serii produse de micii producători, care ar trebui de asemenea, pentru care ar trebui de asemenea uh, să existe o derogare. Voi sprijini amendamentele socialiștilor și democraților. Acolo, se, în aceste amendamente, se spune că în materialele publicitare trebuie să existe neapărat mențiuni cu privire la poluarea fonică. De asemenea, îmi doresc ca sfera de operare a actelor dele- delegate să fie limitată. Comisia susține că are nevoie de aceste acte delegate, deoarece are nevoie de uh, posibilitatea de a acționa rapid în cazul în care această acțiune este necesară. Uh, dar să ne gândim că ciclul de producție durează ani de zile și, prin urmare, nu pot să înțeleg de ce, de unde până unde imperativitatea acțiunilor uh, comisiei. Parlamentul trebuie să fie implicat în mod clar. Anexa 3, aici se vorbește despre uh, includerea sau implementarea fazei pe termen lung 4. Uh, Știu că această fază pe termen lung nu este în asentimentul multora dintre dumneavoastră, dar noi ne dorim ca acțiunile noastre să aibă efecte pe termen lung. Trebuie să ne stabilim obiective pe, ter- pe termen lung și în ceea ce privește nivelul sonor al, amendam- au, al autovehiculelor. Pentru acest uh, uh, anexă am avut 164 de amendamente. Dacă cu toții suntem dispuși să ajungem la un compromis, dacă toții ne dorim o soluție unitară, atunci e clar că prelucrarea anexei 3 este necesară, pentru că aceasta este porțiunea cea mai complicată a textului. Tocmai de aceea propun ca votul pe marginea acestui raport să fie amânat pentru prima ședință după vacanța de vară. Un alt motiv pentru această amânare necesară este aceea că uh, mulți colegi încă nu au reușit să, și să-și aplece atenția asupra acestui uh, Uh, raport. De asemenea, Consiliul încă nu a început să lucreze asupra lui și, prin urmare, Parlamentul European ar trebui să aștepte uh, poziția Consiliului European înainte de a lua uh, o poziție proprie. Sper că mă înțelegeți uh, aceste temeri și aceste propuneri și nu pot decât să sper că cu ajutorul dumneavoastră vom reuși într-adevăr să, să scădem nivelul sonor al autovehicolelor. Vă mulțumim foarte mult! Iată, Parlamentul uh, veșnic uh, pune presiune asupra Consiliului, uh, își dorește ca lucrurile să demareze mai repede. Parlamentul de obicei își încheie activitatea, însă, din păcate, această activitate este lăsată pe apa sâmbetei din pricina faptului că Consiliul niciodată nu acționează atât de rapid pe cât ar trebui să o facă. Și iată că această situație, din păcate, ne blochează adeseori în procedurile legislative. Da, bineînțeles, cu siguranță vom mai discuta despre acest subiect. Tatarela, colegul Tatarela este raportor din umbră, are cuvântul acum. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să-i mulțumesc domnului Urski pentru munca excelentă pe care a făcut-o și pentru faptul că a acceptat o mare parte din amendamentele pe care le-am înaintat. E un document foarte coerent, deși nu e deloc un subiect ușor, e un subiect foarte tehnic și oarecum cu o dimensiune politică. În amendamentele mele am încercat să clarific cât mai mult uh, poziția noastră. Noi îi cerusem Comisiei Europene să aibă o abordare integrată pentru a trata această problemă. Deci eu nu mi-aș dori ca toate eforturile pentru reducerea zgomotului, zgomotului să se concentreze pe vehicule și pe motoare. Uh, Zgomotul e produs de mai mulți factori. E produs, de exemplu, de comportamentul oamenilor. E provocat și de structura uh, străzilor și autostrăzilor. Și Comisia, din păcate, nu acordă suficient atenție acestor aspecte. Deci de aceea noi am cerut să avem o, să există o abordare integrală. Deci noi ceram ca pentru noile fonduri structurale să fie prevăzute niște orientări pentru ca statele membre să-și poată îmbunătăți situația drumurilor și șoselelor. Mai ales uh, acele drumuri și șosele pe care traficul este foarte intens și în zonele urbane. În amendamente noi cerem, de exemplu, să fie clasificate vehiculele, de exemplu, într-un tabel pentru a reduce nivelul de decibeli. Eu cred că ar trebui să fim foarte atenți uh, la faptul că există și unele autovehicule foarte rapide, uh, de producție limitată. Și în tabelul pe care ni l-a dat comisia, aceste automobile au fost uh, incluse împreună cu altele. Deci să nu uităm că aici vorbim de o producție de 0,03% din toată piața auto din Uniunea Europeană. Și din acest motiv specific, eu cerusem să se creeze o categorie specifică. Și de aceea aș ruga Comisia să țină cont de această subdivizie, subdiviziune, deoarece sunt niște mm, autovehicole complet diferite. În amendamente, de asemenea, discutăm și vorbim și despre anumite aspecte foarte tehnice și sunt de acord cu raportorul ar trebui să ne întoarcem la 2 metri pe secundă și nu la 3, cum propune Comisia. O altă problemă foarte importantă despre care vorbește și doamna Ania este cea a etichetării. Aș vrea să spun că sunt pentru această procedură. E o procedură utilă, mai ales pentru consumatori. Deoarece atunci când aceștia trebuie să iau decizie, ar trebui să aibă la dispoziție toate elementele pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. Eu am însă și o problemă de metodă. În ceea ce privește etichetarea, eu cred că ar trebui să se facă o analiză de impact, după aceea să se lanseze o procedură ad hoc pentru etichetare. În comisia IMCO ar trebui să se vorbească despre asta și nu la comisia de mediu. Sugera să discutăm despre asta într-o fază ulterioară. Ceea ce mă îngrijorează pe mine e că în această fază a etichetării am putea face rău, mai ales uh, în cazul micilor automobile, care costă sub 10.000 de euro. E un sector uh, de piață cu o cotă destul de mare, mai ales pentru persoanele care au mai puține resurse. E nedrept să-i facem pe aceștia să plătească mai mult. De asemenea, mă îngrijorează faptul că acest tip de legislație, introdusă atât de brutal, fără o evaluare de impact, ar putea crea distorsionări, denaturări, în ceea ce privește accesul la marile orașe, de exemplu. Sunt niște chestiuni foarte delicate despre care ar trebui să discutăm în mod specific. Și acum, în ultim comentariu, în legătură cu emisiile de dioxid de carbon, e o chestiune despre care discutăm foarte adesea aici, în comisia noastră. Tehnologia a progresat foarte mult pentru a reduce nivelul de emisii și trebuie să ținem cont de asta, însă să nu uităm un lucru. Fiecare compresie a motorului duce la creșterea uh, greutății generale a automobilului respectiv și astfel se uh, produc mai multe emisii de dioxid de carbon. Deci dacă soluționăm o problemă, riscăm totuși să creăm alta. În concluzie, aș vrea să spun că sprijin munca raportorului și în ceea ce privește votul din comisie, și eu cred, eu cred că am putea vota în septembrie și nu în iulie. Urmează doamna Judith Merkis. Voorzitter, dank u wel, eh, rapporteur, collega's. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, dragi colegi. După cum am spus eh, mai înainte, eu cred că e o propunere bună din partea comisiei, însă sunt de acord și cu ce a spus colega mea, colegul meu. Ar trebui să ținem cont de nivelul de emisii sonore. Da, într-adevăr, motoarele creează, fax gomot. Zgomotul e o problemă clară și vreau să le mulțumesc colegilor pentru faptul că nu se gândesc doar la zgomotul produs de motor, ci și la sistemul de gestionare a traficului, uh, a mm, asfaltului, modul de gestionare a mm, rețelei rutiere. Aici e vorba de vehicule și de zgomotul provocat de vehicule, nu de sistemul de gestiune a traficului și celelalte aspecte care sunt importante, e drept, însă mai încolo, în directiva generală privind ruidul, ă, zgomotul, vom ă, găsi un loc pentru a include și aceste elemente. Eu sper să lucrăm foarte bine. Eu aș fi de acord să avem o marjă mai mare pentru a respecta regulile. Eu sunt uh, de acord cu uh, obiectivul de 6 decibeli pe perioadă de 10 ani. Deci e foarte important să ajungem la acest obiectiv, indiferent de cum se organizează Deci Să nu uităm că obiectivul e esențial. Pe asta ar trebui să ne concentrăm. Și să nu uităm că ar trebui să avem o mentalitate deschisă. Eu nu înțeleg de ce autovehicule sportive, de exemplu, și altele ar putea uh, ar trebui să uh, nu intre sub incidența directivei, deoarece acestea sunt vehicule care produc cel mai mult zgomot. Ar trebui să li se, aplece, să li se aplice aceleași reguli privind nivelul sonor, ca și în cazul altor automobile. Referitor la etichetare, așa cum spunea și colegul meu, e important să avem o, o etichetare integrată care să nu menționeze doar consumul, ci și alte informații. De asemenea, trebuie să, face, să se facă un studiu după o perioadă X, iar eu una aș fi de acord să nu se facă după 3 ani, așa cum apare în anexa 3, ci după 5 ani de la intrarea în vigoare a directivei. Eu cred că astfel am avea o mai bună bază de, de lucru și vom putea acționa mult mai rapid. Ca să închei, aș vrea să vă spun că această propunere e bună, după părerea mea. Deci eu nu aș schimba foarte mult propunerea comisiei. E clar că anumite aspecte pot fi cizelate, am putea oferi o marjă mai mare industriei auto pentru a atinge aceste rezultate și, după cum spuneam, să ne concentrăm pe obiectiv. Însă eu nu sunt pentru introducerea um, multor derogări. Eu sunt sigură că vom ajunge la o înțelegere între noi pentru a face un text bun. Să nu uităm și vehiculele electrice. Și aici vrem să adăugăm un, să includem un anumit uh, nivel sonor. Trebuie să fim foarte atenți să vedem cum vom trata alte feluri de uh, vehicole electrice, hibride și așa mai departe. Domnul Kramer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am auzit deja o, în discuțiile cu uh, Domnul Uschi, păreri asemănătoare și dați-mi voie să vă prezint și eu uh, propria mea părere și anume propunerea comisiei nu este deloc bună. Uh, toate clasificările pe care le-a propus sunt deja depășite. Uh, tocmai de aceea procedura de codecizie este potrivită pentru că ne oferă nouă posibilitatea de a îndrepta lucrurile greșite din propunerea comisiei. Raportorul a propus uh, cadre de clasificare pe care le mai putem uh, uh, discuta pe viitor din punctul meu de vedere. Deci, toate aceste clasificări propuse de către raportor pot fi luate drept bază a discuțiilor viitoare. Anexa 3 este problema spinoasă. Avem aici o mulțime de amendamente care merg în toate direcțiile. Uh, Amendamentele care propun plafoane pentru autovehicule, indiferent dacă vorbim despre mașini sport sau de dimensiuni medii, amendamente care propun 67 și mai puțin decibeli nu sunt acceptabile. De ce? Pentru că nu pot fi uh, puse în realitate. Dați-mi voie să vă dau un, un exemplu. Uh, Uh, vehiculele electrice, care practic nu produc nu uh, produc zgomot pe care să îl percepem, să-l putem uh, percepe, produc totuși, conform datelor tehnice, un zgomot de 67 de decibeli. Deci dacă autovehiculele electrice produc acest această limită deja, vă dați seama că Uh, motoarele cu combustie, cu combustie internă nu vor putea niciodată să aibă emisii de zgomot mai mici, niveluri sonore mai mici de 67 de decibeli. Deci, prin urmare, astfel de amendamente sunt pur, pur și simplu lipsite de sens, uh, ar contribui la crearea unui act legislativ care nu are niciun, nicio legătură cu realitatea. Eu îmi doresc, într-adevăr, să avem obiective ambițioase, dar haideți să rămânem cu picioarele pe uh, pe uh, pământ. Dacă ne gândim la acele uh, autovehicule mici pe care doriți să le clasificați, trebuie să vă dați seama de asemenea că producția acestora este atât de mică încât pur și simplu nu are niciun sens să ne gândim la, la ele în uh, actul acesta legislativ. Sunt de acord însă cu etichetarea cu etichetarea străzilor, de asemenea, clasificarea străzilor, însă, pe de altă parte, la etichetare trebuie să ne dăm seama că dacă includem în acest act legislativ obligativa, obligativitatea etichetării, atunci această etichetare practic se referă doar la informațiile oferite clienților, cumpărătorilor. nu vom putea prin eticheta noastră să atingem obiectivul pe care și-l uh, imaginează unii dintre dumneavoastră și anume acela că vom uh, influența într-un fel sau altul omologarea autovehiculelor. Pur și simplu ne referim uh, exclusiv la informațiile pe care le oferă producătorul uh, clienților. Uh, aveam un amendament prin care ceream ca cerințele milime să fie șterse. De ce? Am pus acest amendament pentru că eu consider că acest, această prevedere nu are ce căuta într-un act legislativ care vizează mediul înconjurător. Și un alt argument propunerile cu caracter voluntar pe care le scrie acolo comisia sunt lipsite de sens. Dacă tot facem propunere, atunci acestea să fie obligatorii, să fie raționale și să nu fie puse pur și simplu așa într-un text. Și încă ceva vreau să vă spun. Ascult întotdeauna glasul industriei. Sunt dispus să uh, ascult argumentele bine argumentate și chiar să le preiau. Pe de altă parte, însă, nu sunt de acord cu preluarea de către Parlamentul European a unor argumente ale industriei, amendamente care nu sunt nici pe departe discutate în, uh, în cadrul Comisiei. Ascult cu dragă plăcere și cu dragă inimă argumentele solide, dar impunerea unor uh, amendamente de către industrie prin eh, intermediul Parlamentului European eh, e, o, e ceva absolut inacceptabil. Nu am, nu am semnat niciunul dintre aceste amendamente pe care eu le consider uh, ilegale și nici nu o voi face pe, pe viitor. În ceea ce privește calendarul, da, sunt de acord să ne punem la dispoziție mai mult timp pentru a permite ca evaluările și discuțiile să fie într-adevăr intense și de bună calitate. În, de la Consiliu am aflat însă că se așteaptă părerea Parlamentului. Deci haideți să avem grijă să nu ne punem uh, reciproc bețe în roată. Însă, dată fiind uh, anexa 3 și complexitatea ei, cred totuși că termenul de vot ar trebui să fie amânat pentru ca la final să avem într-adevăr un uh, act legislativ de bună calitate. Satu Hasi. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și raportorului pentru uh, eforturile sale la acest dosar în cadrul comisiei noastre. O serie dintre propunerile raportorului uh, pot fi susținute de mine cu dragă inimă. Însă, nu pot să susțin prelungirile, extinderile perioadelor la care face referire um, raportorul. S-au stabilit de mult valori limită pentru autovehicule și știm cu toții Ce problemă mare uh, este zgomotul ambiental și ce dificultăți cauzează multora dintre noi? o reducere cu un decibel a zgomotului costă cam 0,5% din costul unui autovehicul. Beneficiile pentru sănătate astfel obținute, dacă oamenii dorm mai bine și se îmbolnăvesc mai puțin, sunt evidente. Adică, în termeni economici, este de 30 de ori mai bine. Deci, investiția e, este de 30 de ori mai rentabilă în ceea ce privește um, beneficiile pentru sănătate. De aceea nu sunt pentru extinderea termenelor. Sunt deja multe autovehicule care respectă limitele propuse de comisie. Ceea ce încerc eu să realizez prin amendamentele depuse este să stabilesc uh, valori limită pentru vehiculele cu două și trei roți. Susțin totodată și ideea reducerii valorilor limită și introducerea unei valori limită pentru um, anul 2020. După cum spuneau colegii, nu vorbim și despre, doar despre zgomotul motorului, ci și despre calitatea suprafețelor rutiere și despre zgomotul generat de pneuri. Dar trebuie să ținem seama de un lucru. și anume că nu trebuie să aruncăm problema de la o situație la alta. Ar fi incorrect să închidem ochii la zgomotul motoarelor din cauza că și pneurile generează zgomot. Trebuie să ne asigurăm că evităm orice formă de manipulare. Și adică atunci când numărăm, uh, când calculăm zgomotul produs de autovehicule, trebuie să ținem seama și de pneurile și de zgomotul făcut de pneuri. Urmează doamna Wilz. Vielen Dank. Verkehrslärm ist überall. Vă mulțumesc. Zgomotul, poluarea fonică este peste tot în jurul nostru și pe lângă emisiile de uh, dioxid de carbon, uh, zgomotul este una dintre principalele cauze pentru uh, bolile de care suferim. Stresul este generat de zgomotul puternic, de, de zgomotul intermitent. Creierul analizează permanent zgomotele ambientale chiar și în somn. Deci fiecare decibel în plus, chiar și în perioadele de, de pauză, de relaxare, duce la creșterea uh, nivelului de stres și a uh, tensiunii arteriale. O reducere mică, minimă a nivelului sonor al autovehiculelor ar duce la o îmbunătățire palpabilă a sănătății publice și tocmai de aceea merită să luptăm pentru reducerea acestui nivel sol- sonor. Propunerea raportorului de a amâna uh, termenele de implementare și de asemenea de a uh, ridica uh, pragurile de zgomot, mi se pare o atitudine absolut inacceptabilă. O astfel de, de atitudine uh, este dincolo de puterea mea de înțelegere. Mi se pare complet irațională. Vă amintesc ce discutam în momentul în care, sau care erau discuțiile noastre în momentul în care vorbeam despre scăderea emisiilor de dioxid de carbon al, a, a, al autovehiculelor. Pe vremea aceea ne-am lăsat uh, pradă lobby-ului industriei producătoare, i-am ascultat uh, și acum și am uh, ridicat nivelurile de emisii din actele noastre legislative. Și acum vedem că totuși industria producătoare poate, fără niciun fel de probleme, să scadă uh, emisiile din proprie inițiativă. Deci, haideți să nu le plângem de, de milă și să fim ambițioși. De asemenea, se pune sub semnul întrebării dacă acest regulament va intra în vigoare în 2012. Uh, dacă nu o va face, vă dați seama, termenele de punere în aplicare se uh, prelungesc și mai mult. Dacă e să ne gândim la acel uh, prag de 70%, deci, de 70 de decibeli până în 2014, ne dăm seama că 25% dintre autovehiculele comercializate astăzi deja uh, Uh, produc un nivel de zgomot mai scăzut decât la această limită. Deci trebuie să ne gândim mai întâi de toate la interesul cetățenilor, mai puțin la interesele producătorilor și, prin, prin urmare, să scădem uh, pragurile stabilite. Vreau ca planurile Comisiei să fie uh, pusă în aplicare cât mai curând cu putință, primul pas până în 2012, pasul 2 până în 2015. De asemenea, trebuie să ne gândim la viitor. Avem nevoie de un al treilea pas până în 2020 care să se uh, concentreze asupra camioanelor chiar dacă doar 3% dintre vehiculele din Uniunea Europeană sunt uh, camioane, ele produc uh, peste jumătate din emisiile de zgomot. Și încă ceva, Raportorul are dreptate în momentul în care spune că și suprafața rutieră cauzează zgomotul. Însă, îi amintesc raportorului că ar fi, cel mai, ar fi mult mai rentabil să scădem mai întâi nivelul uh, sonor al zgomotului produs de motoare decât să schimbăm suprafețele rutiere. Vă mulțumesc. Domnul Rossi. De acord con Mulțumesc. Sunt complet de acord cu ceea ce spune raportorul în legătură cu etichetarea și cu posibilitatea de prelungire. Eu cred că într-o perioadă ca cea actuală nu avem cum să le cerem prea mult producătorilor. Uitați-vă la ultimele date economice, la indicatorii economici și să cer niște sacrificii într-o perioadă ca asta – ar însemna să putem pierde locuri de muncă. În Italia, de exemplu, s-au stabilit niște limite de zgomot foarte scăzute pentru sectorul construcțiilor. Și acum nimeni nu poate respecta acest nivel de zgomot, deoarece nu există mașini, echipamente care să poată uh, face lucrările uh, sub uh, nivelul respectiv de zgomot. Deci de fiecare dată când uh, se deschide un șantier, se oferă o derogare. Să stabilești niște limite atât de ridicate și după aceea să tot dai derogări, mi se pare un exercițiu politic complet inutil. De aceea suntem de acord cu ce propune raportorul, fără nicio reținere. Avem o problemă, deoarece șapte persoane s-au înscris să ia cuvântul, deci încă șapte. Pe lângă asta, Deci avem șapte colegi care s-au înscris pe listă și după aceea avem uh, raportul domnului Gilles Parnio, deci va trebui să ne limităm fiecare la un minut și jumătate pentru ca toată lumea să poată interveni. Ania Weisgerber are cuvântul acum, autarea vizului la Comisia IMCO. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc și domnului Uschi. Vom vota și la IMCO săptămâna asta, am lucrat din greu, ne-am ocupat și noi de anexa 3, bineînțeles, și de toate propunerile importante din punctul de vedere a consumatorului. Și acum am ajuns la un uh, compromis orizontal. Și pe mine mă cam miră sugestia de a amâna votul, deoarece noi am făcut tot ce era posibil pentru a respecta termenele acordate. Am reușit asta și acum uh, văd că se amână. În fine, nu voi mai protesta. În ceea ce privește nivelul uh, maxim. Da, e clar că nivelul de zgomot afectează sănătatea și aici ar trebui să avem un obiectiv pe termen lung. Comisia prevede ca după 2 ani și după 5 ani să se facă o evaluare. E important să prevedem așa ceva pentru consumatori și să nu uităm că e nevoie de ambiție aici. De asemenea, aș vrea să vă spun că nu cred că propunerea comisiei e adecvată, mai ales în ceea ce privește clasificarea. Nu există suficientă diferențiere și parțial propunerea e depășită, deoarece pentru anumite categorii nu există vehicule, deci ar trebui să avem o nouă abordare în ceea ce privește diferențierea și asta am făcut-o și la IMCO. Deoarece astfel vom putea prevedea niște obiective mai ambițioase decât cele propuse de comisie, însă în același timp vom da dovadă și de realism. Doamna Sabine Vils vine cu tot felul de argumente artificiale. Spune că e aceeași situație ca și regulamentul privind dioxidul de carbon. Industria nu ne cere neapărat să fie mai puțin sever. Dacă e să comparăm aceste tehnici, am putea crește emisiile de dioxid de carbon și nu ne putem permite așa ceva. Deci să nu uităm asta. O informare a consumatorului e importantă nu la acest regulament, ci poate în uh, cadrul. Domnul Seibă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi dau seama că sănătatea publică este argumentul esențial al acestui act legislativ pe care îl discutăm astăzi. În același timp, însă, această premisă holistică cerută de colegi este potrivită. Acum se pune întrebarea însă dacă trebuie să fim atât de ambițioși pe cât își uh, doresc unii dintre colegi. E important ca zgomotul ambiental să fie uh, evaluat în uh, contextul acesta al uh, sănătății publice. E drept și uh, suprafața rutieră este foarte importantă. Știm cu toții cât de diferite sunt suprafațele, suprafiețele rutiere existente în Uniunea Europeană. Iată, toate aceste elemente trebuie să fie luate în considerare, în special în a, ca, contextul anexei 3 trebuie să evaluăm în ce măsură putem, într-adevăr, să influențăm Uh, competitivitatea industriei uh, producătoare de autovehicule prin actul nostru legislativ. Faptul că nivelul sonor per ansamblu Uh, merită să fie discutat uh, e clar. Există o mulțime de surse mici de zgomote, care, de zgomot care produc zgomote mari și care trebuie să fie eliminate. E drept, sănătatea publică, după cum spuneam, e importantă. E important să discutăm și despre nivelul sonor al autovehiculelor, dar e important să vorbim despre nivelul sonor per ansamblu, uh, care și nu ar trebui de asemenea să fim prea ambițioși. Vă mulțumim, urmează domnul Floren. Iată, din nou am ajuns la tema noastră preferată, mașinile. Vreau să vă amintesc cum a, a decurs dezbaterea cu privire la CO2. A, uh, urma să aibă loc apocalipsa și uh, după ce am uh, implementat actul legislativ, Uh, producătorii de autovehicule ne-au arătat că deja se adaptaseră cu, înainte de implementarea actului legislativ la condițiile stabilite în acesta. Ce spunea domnul Zeiber? E drept, uh, zgomotul îmbolnăvește oamenii. Oamenii care suferă, care, care sunt expuși permanent zgomotului, uh, au de suferit și de suferit are și economia din această cază, cauză. Și tocmai de aceea trebuie să fim foarte ambițioși. Uh, propunerea de a discuta nivelul sonor într-un cadru mai larg uh, mi se pare cea mai potrivită. O sprijin. Iar în ceea ce privește dosarul actual, voi urma propunerile raportorului și raportorului uh, din umbră din partea grupului meu, ale domnului Tarat Taratela. Dar să fim sinceri, uh, și autovehiculele care produc un nivel sonor mai scăzut se vor vinde și dacă am putea uh, îmbunătăți și suprafața rutieră ar fi tare, tare bine. Domnul Kellegam, 1 minut 30. Mr. Oh, I'm sorry. Martin Kellenen. Oh, I'm sorry. I, I did. <laughs> I didn't realize that I'd become Dutch overnight. Okay. Mulțumesc. Îi mulțumesc lui Miroslav pentru felul excelent în care a lucrat la acest dosar. Este unul foarte tehnic M-am ocupat și eu de o serie de asemenea dosare, deci știu ce efort uh, presupune. S-au discutat majoritatea problemelor, așa că nu o să le mai repet. Însă vreau să am o observație simplă și anume, susțin evident amendamentele depuse de mine, de domnul Uschi și de domnul Tatarela, care introduc o nouă clasificare a vehiculelor pentru vehiculele specializate. Noi considerăm și, apropo, doamna Merkis se înșală. Nu vrem să scutim aceste vehicule de dispozițiile propunerii, ci introducem o clasificare separată pentru ele, astfel încât specificitățile pieței și ale acelor producători să fie recunoscute de propunere. Aceste vehicule sunt produse adesea de mici întreprinderi, de IMM-uri, și este un domeniu unde producătorii europeni sunt lideri mondiali. Sunt multe state membre care au mici producători foarte specializați, lideri în inovație și cercetare și dezvoltare și de aceea mi se pare normal să fie recunoscuți și introduși într-o categorie specială. Vorbim de o cifră foarte mică, 0,03% din piață, după cum s-a spus foarte clar și de aceea rog colegii să ne susțină amendamentele depuse în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Martin, wir sind noch in der, wir sind noch in der... Martin, suntem la discuțiile preliminare, pre, preliminare și te asigur că astăzi nu vom avea prelungiri pentru dezbateri. Gilles Panion urmează. Euh, <clears throat> Domnule președinte, dragi colegi, ieri, în Comisia pentru Transport și Turism, am adoptat proiectul meu de aviz cu privire la acest regulament referitor la nivelul sonor al autovehiculelor. Și, în urma unor lungi negocieri cu uh, raportorii din umbră și cu redactorii de amendamente, am ajuns la o serie de compromisuri, mai ales în ceea ce privește introducerea unei referințe la o abordare globală și integrată cu privire la importanța unui zgomot minim pentru vehiculele electrice și electrice hibride. Amendamentul de compromis cel mai dificil a fost cel uh, care s-a referea la valorile limită impuse în anexa 3 a propunerii uh, de regulament. Vreau să spun colegilor din Comisia pentru Mediu că, în ciuda propunerilor um, aflate la antipozi, am reușit totuși să ajungem la un um, amendament de compromis, eu și domnul Coza, raportorul din umbră de la PPE, și consider eu că acesta ne permite să găsim o soluție cea mai moderată și cea mai echilibrată, aș spune. Iată așadar, uh, au existat o serie întreagă de propuneri, dintre care o serie au reluat automat propunerile industriei auto, iar altele erau propuneri care cred eu că ar fi pus în dificultate industria auto. Uh, în calitate de raportor pentru aviz în Comisia Transport, am vrut să vă spun doar că acest compromis de amendament, acest amendament de compromis a uh, întrunit o mare majoritate în comisia noastră ieri. Domnul Manjas, 1 minut 30. Just voor zojuist, Uh... Foarte uh, succint vreau să reiau și eu uh, câteva dintre ideile menționate de colegii mei. Uh, cred că avem aceleași obiective, dar alegem căi diferite de a le atinge. Cu câțiva ani în urmă, colegul nostru Andreas Schwab era raportor pentru um, documentul referitor la uh, zgomotul produs de pneuri. Uh, Textul a, uh, colegii au tot vrut să amâne textul, apoi am hotărât să impunem niște standarde stricte pentru că um, s-a spus că europenii ar deveni lideri uh, mondiali și cred că la fel uh, stau lucrurile și acum. Eu îmi doresc ca industria auto europeană să devină lider la nivel mondial, astfel încât să contribuie la dezvoltarea economică. Cred că trei sferturi din vehicule respectă deja primul set de cerințe. De aceea am spus că trebuie să eliminăm primul uh, pas, nu mai avem nevoie de el. Suntem deja acolo datorită pneurilor uh, silențioase, iar acum industria europeană poate să uh, uh, încerce să obțină auto, vehicule mai bune și mai silențioase, astfel încât să concureze cu industria auto din restul uh, lumii. Mulțumesc frumos, Vittorio Prodi, ultimul intervenient, un minut și jumătate. Mulțumesc. Eu cred că uh, emisiile de zgomot depind de felul în care sunt folosite autovehiculele. De aceea mi se pare mai important ca mai ales în zonele rezidențiale să se stabilească limite de viteză și să ne asigurăm că există infrastructura care impune limitarea acestor limite. Zgomotul, în general, depinde atât de autovehicul cât și de suprafața rutieră. Și atunci mă gândesc că ar trebui să avem în vedere și bariere antifonice dacă vrem să reducem zgomotul per total. Așadar, eu personal aș fi început uh, prin uh, limitarea uh, zgomotului produs de motociclete, pentru că e, acestea pot să producă foarte mult zgomot în orașe mai ales. Există emisii de zgomot, mai ales de la motoarele autovehiculelor, atunci când uh, Uh, ele au prind verde la semafor, de exemplu, și accelerează. Și aici singura soluție este limitarea puterii uh, motoarelor, mai ales în zona uh, urbană. Vă mulțumim. Dăm cuvântul comisiei. Îi cerem să fie foarte succint. Jean, ai cuvântul. Comisia nu vrea, Comisia nu dorește să intervină, ba da. Merci, Monsieur le Président. Quelques Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva observații vis-a-vis -vis de dezbaterea pe care am ascultat-o. Mai întâi, în ceea ce privește abordarea integrată, care este de dorit, este adevărat, adevărat că propunerea noastră nu se referă decât la zgomotele emise de uh, autovehiculele, autovehicule în completarea uh, celor emise de pneu, după cum spunea domnul Manders. Noi considerăm și noi că este necesară o abordare mai integrată pentru a aborda în mod coerent întreaga industrie. Cu câteva săptămâni în urmă, uh, operatorii, statele membre, reprezentanții Comisiei și ai organizațiilor și din industrie s-au reunit într-un grup pentru a vedea care sunt mijloacele de a ajunge la o abordare integrată în domeniul zgomotului și în ceea ce privește totodată responsabilitatea statelor membre. Propunerea pe care o aveți în față Uh, completează raportul 1521 care susține o abordare integrată în domeniul zgomotului și care a fost susținută de părțile implicate, inclusiv statele membre și factorii interesați. De aceea nu mi se pare că există contradicție între propunerea din fața dumneavoastră și faptul că aceasta poate fi însoțită de alte măsuri într-o abordare integrată. Al doilea element, s-a spus adesea că textul reflectă voința de a avea o măsură mai bună a valorii și a realizării sau performanței zgomotului realizat de autovehicule. Până în prezent există o măsură care are, ține seama doar de performanța motorului și era insuficientă fiindcă limitele fixate nu permiteau uh, Um, evaluarea la justa valoarea uh, zgomotului suferit de cetățeni. Avem acum o nouă măsură care permită uh, evaluarea zgomotului total produs de vehicul și acesta ni se pare mai corectă pentru a putea evalua mai realist zgomotul la care sunt supuși uh, cetățenii. Bineînțeles, este o metodă nouă care ne face să reconsiderăm valorile limită uh, fixate în 1995 uh, pentru a vedea care sunt uh, valorile pentru fiecare categorie de vehicul în funcție de specificitatea lor. Și aici am înțeles că uh, domnii deputați vor să facă propuneri și suntem gata să le analizăm în mod pozitiv. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Îi dăm din nou cuvântul în încheiere domnului raportor. Děkuji, pane předsedo, eh, kolegyně, kolegové. Mulțumesc frumos, domnule președinte, dragi colegi. A fost o dezbatere foarte interesantă și foarte fructuoasă și am câteva lucruri de adăugat. Um, domnul Kramer spunea că Consiliul așteaptă ca Parlamentul European să aibă primul cuvânt și cred că tocmai de aceea trebuie să încetinim ritmul, fiindcă manevrele tactice uh, ale Consiliului sunt total neadecvate. Nu așa se uh, fac legi în Uniunea Europeană și nu ar trebui să fim supuși presiunilor. Uh, Martin Callanan a răspuns, de, i-a răspuns deja doamnei Marquis, nu vreau scutire pentru vehiculele sportive, ci doar o categorie separată. Nu mai am prea multe de spus nici despre obiectivul pe termen lung, cred că trebuie să existe unul, după cum am spus. Uh, um, în ceea ce privește vehiculele cu două și trei roți, ele sunt deja reglementate. Știu că se consideră că motocicletele sunt zgomotoase, însă e clar că nu le vom interzice. Iar noile motociclete, atât în Uniunea Europeană cât și în Statele Unite, sunt reglementate. Dacă îți pe un Harley Davidson, acesta trebuie deja să se supună standardelor existente. salut uh, observația făcută de colegi cu privire la camioane. 3% din vehicule produc 50% din zgomot. Cred că astfel este răzbunată poziția mea conform căreia gestionarea traficului și limitele de viteză și restricțiile impuse camioanelor în ora, în centrele orașelor ar putea da rezultate mult mai bune decât împovărarea industriei auto cu și mai multe reglementări. Dați-mi voie să vă reamintesc că acum câțiva ani am legiferat uh, reducerea emisiilor de dioxid de carbon și în acel moment am legiferat automat și valori uh, sonore limită mai mari. Și asta pentru că modul cel mai bun de reducere a emisiilor de dioxid de carbon este creșterea eficienței motorului și asta înseamnă generarea unui zgomot mai puternic. Acum cerem reducerea nivelului de zgomot, dar asta va duce imediat la creșterea emisiilor de dioxid de carbon. Și nu suntem noi în măsură să dezbatem costurile pentru industria auto din această perspectivă. Dar nu știu dacă ați observat, totuși, că în prezent industria auto nu prea face profituri foarte mari. Firme precum Jaguar sau alte firme britanice uh, sunt cumpărate de companii indiene, Volvo e în mâinile chinezilor, nu știu cât de departe vreți să mergem cu această dezbatere. Aștept cu nerăbdare să continuarea discuțiilor și să nu uităm că vrem să reducem nivelul uh, emisiilor sonore în interesul sănătății publice. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Oțchi. Știm că industria autovehiculelor este deja în, în criză și nu cred că această criză va fi acutizată de actele noastre legislative. Sănătatea publică și nivelul sonor al zgomotului, o, o temă care se dorește a fi discutată, e drept, ar trebui să o discutăm, pentru că să nu uităm că uh, Zgomotul este produs nu doar de transportul rutier, ci și de transportul uh, feroviar, uh, transportul aerian, uh, de asemenea. Deci ar fi important să dezbatem această temă largă și să aflăm pe parcursul acestei discuții care sunt efectele nocive ale zgomotului asupra sănătății publice. La ședința coordonatorilor vom discuta despre acest subiect. După cum spunea raportorul, Votul în Comisia Envi va fi amânat până pe data de 19 septembrie. Vom stabili mai apoi uh, în ce ședință plenară aceast, va fi votat acest uh, raport. Raportorul vrea să se întâlnească de mai multe ori cu raportorii din umbră și, în urmare, trebuie să dăm dovadă de uh, flexibilitate. Trecem la patru amenințări transfrontaliere grave asupra sănătății Raportorul nostru este domnul Gilles Parniu, căruia îi dăm mai întâi de toate cuvântul. Monsieur le Président, chers collègues. Domnule președinte, dragi colegi, pe 11 mai, domnule, domnul Matias Grot a cerut uh, avizul uh, serviciului juridic privind uh, propunerea Comisiei legată de amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. Prin această scrisoare uh, dorim să extindem câmpul de aplicare a sistemului de alertă precoce în cazul tuturor amenințărilor grave la adresa sănătății. Și astfel am uh, soluționat lacunele identificate în ceea ce privește supravegherea, gestionarea riscurilor în domeniul sănătății. Și spre deosebire de Comisia Europeană, eu cred că amenințările transfrontaliere la adresa sănătății din cauza radiației ionizante ar trebui să facă parte din abordarea integrală a acestei propuneri. Accidentul nuclear de la Fukushima din martie 2011 ne-a reamintit cât de important... Vă rog să faceți liniște. Jetzt mal in Ruhe hier seinen Berichtsentwurf vorstellen. Vă rog, permiteți domnului raportor să își prezinte în liniște raportul. Cei care nu sunt interesați de dezbatere au posibilitatea de a părăsi sala și de a discuta afară. Deci îi dăm cuvântul raportorului și păstrăm liniștea. Mulțumesc, domnule președinte. Deci astfel mă pot concentra și eu mai bine să vorbesc. De aceea, deci, noi am cerut am acest aviz serviciului juridic pentru a vedea dacă temeiul juridic al deciziei trebuie modificat în caz că noi propunem extinderea la amenințările care uh, rezultă de pe urma unui accident radiologic sau nuclear. Deci nu a fost uh, distribuit uh, răspunsul uh, confidențial la începutul acestei ședințe și serviciul juridic ne spune că nu trebuie schimbat temeiul juridic, chiar și în cazul în care comisia noastră de mediu ar dori să extindă sfera de aplicare pentru a acoperi și amenințările unui, uh, ce de pot decurge pe urma unui accident radiologic sau nuclear. Pe această bază, dragi colegi, eu mențin cererea de extindere a câmpului de aplicare E vorba deci de amenințări transfrontalele grave care se datorează radierii, radiației ionizante. Pentru informarea voastră, aș vrea să vă spun că am transmis raportul serviciului de traducere. Va fi prezentat detaliat aici pe 10 iulie și termenul de amendamente este 18 iulie. Și adoptarea în Comisia ENVI e prevăzută pentru data de 18 septembrie, pentru ca textul să ajungă în plenară în octombrie. Mulțumim raportorului. Dăm cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi de toate, Crista, ai cuvântul. Cristof, ai cuvântul. Și eu raportul făcut de serviciul juridic și e logic ce ne spun ei. Nu mai am alte întrebări, însă aș vrea să știu dacă serviciul juridic are cumva și alte informații în plus pe care nu a putut să le includă înscris în acest text. Ni le pot confirma? Vă mulțumesc, doamna Rebecca Taylor are cuvântul. Am citit și eu avizul juridic, însă și eu aș dori să aud un răspuns direct, verbal. Doamna Brepols? Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la acest aviz juridic, aș avea de spus următorul lucru. Ca și raportorul, mă bucur că avizul e așa cum e, deci nu trebuie să schimbăm temeiul juridic. Chiar dacă comisia va dori să includă sub incidența directivei și riscurile și amenințările ce decurg de pe urma radiației ionizante, deoarece știm că reglementarea din acest domeniu a ridicat multe îndoieli și aș vrea să întreb uh, serviciul juridic dacă, și comisia dacă toate dacă sunt acoperite toate riscurile și amenințările în conformitate cu tratatul Euroatom și știind care sunt uh, obiectivele din propunerea comisiei, cred că ar fi logic să ne asigurăm că efectele asupra uh, sănătății ce decur de pe urma radiației ionizante sunt uh, preluate aici. Vă mulțumesc de la ECR. Cuvântul domnul Milan Carbnoch. Nu-l mai văd în sală. De la GUE, domnul Giri Mastalca. Auch nicht da, gut. Da. El nu e? Foarte bine. Acum are cuvântul domnul Schilakakis. A, nici și dumnealui nu este? Deci, doamna Cocovici are cuvântul. Hvala lepa, predsednik. Ocitno so te čezmejne. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, aceste amenințări uh, la adresa sănătății transfrontaliere ne reamintesc cât de redus este nivelul de conștientizare în legătură cu aceste probleme, fie că e vorba de Uniunea Europeană, fie că e vorba la, de granițele Uniunii Europene, deoarece pot exista probleme legate de aceste amenințări transfrontaliere, uh, probleme care pot afecta atât sănătatea oamenilor cât și economia. Aș vrea să știu care sunt implicațiile uh, și din punctul de vedere al veniturilor naționale și din punct de vedere a societăților care ar putea fi confruntate cu o chestiune de viață și de moarte. Deci cu toți ar trebui să ne gândim la experiențele din China. Gândiți-vă la gripa aviară. Era în 2008 când Slovenia asigura președinția Consiliului European. Am fost foarte îngrijorați în acea perioadă eram oarecum îngrijorați de nivelul nostru de pregătire, de a reacționa în caz de probleme. Deci de aceea salut acest text. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir au fond. mulțumesc. Aș vrea să mă refer la fondul acestei chestiuni. Vă voi da două exemple pentru a înțelege că avem absolută nevoie de informații. Bineînțeles, există incidentul de la Fukushima de care a vorbit domnul Pahnio, însă a mai avut loc un incident foarte semnificativ în 2011 și anume un nor radioactiv care conținea iod și care a trecut pe deasupra Europei timp de o lună. Nu se știa de unde provine acel nor. se pare că venea din Ungaria, de la un institut care fabrica surse radioactive ce conțineau iod. Deci ce informații rețin eu de aici? În statele membre nu s-a știut suficient. Deci nu există nici uh, posibilitatea de a măsura nivelul de radioactivitate, să vedem care e nivelul de radiații, dar să avem și niște uh, gloanțe cu carbon activ pentru a măsura exact nivelul uh, Uh, de radiații din norul respectiv. Și în al doilea rând, și mă adresez lui Gil Parniu, care e raportor, Conform tratatului de non-proliferare nucleară, există țări, două țări, Suedia și Germania, care au niște dispozitive foarte precise de măsurare a radioactivității, însă nu au dreptul să comunice acele date publicului larg. Asta e stipulat în tratatul de non-proliferare. Deci ar trebui să spunem clar că aceste date ar trebui să fie făcute publice, că aceste țări ar putea să pună la dispoziție aceste informații. Persoanele care au fost, de exemplu, care trăiau lângă acest institut din Ungaria, nu știm cât de expuse au fost la radiații. Deci ar trebui să știm ce doze uh, au existat acolo, ce doze au fost expuse acele persoane care locuiau în apropierea institutului respectiv din Ungaria, deoarece sănătatea oamenilor a fost afectată și e afectată de așa ceva. Doamna Rodberend. Mm, ich habe das Gutachten des Rechtsdienstes natürlich auch gelesen. Vă mulțumesc și eu am citit raportul serviciului juridic. Ca de fiecare dată, raportul este unul excelent, foarte ex- explicit, uh, nu există porțiuni incorrecte. Ce mi-aș dori eu însă uneori din partea serviciului nostru juridic, și mai mult ca sigur colegii știu asta, e bine, mi-aș dori ca serviciul juridic să țină cont de faptul că noi suntem o instituție politică în momentul în care redactează rapoarte. În calitate de juristă, mi-aș dori ca cineva să prezinte situația juridică, dar în același timp să pre- prezinte posibilitățile existente pentru atingerea unui obiectiv politic. Deci s-ar putea, spune aici, în raport, că există și pot exista pericole asupra sănătății publice în cazul în care apar uh, surse de radiații. Știm că lucrurile acestea sunt deja reglementate prin tratatul de neproliferare, însă ne-am dorit ca și noi să avem o, un act legislativ acesta, spre exemplu, care să reglementeze toate uh, cazurile de radioactivitate. Știți prea bine că există astfel de surse de radioactivitate, există oameni care au murit din pricina acestor tipuri de, de radiații și mi-ar plăcea ca toate aceste lucruri să fie într-un loc spuse uh, într-o manieră ex, explicită Într-adevăr, radiațiile ionizante sunt uh, deja tratate de asemenea în uh, tratatul Euroatom, dar noi am putea merge mai departe. De atât. Și acum să mergem la temeiul juridic. Știm prea bine deciziile diferite ale Curții Europene de Justiție. În trecut uh, le-am încălcat și am ales temeiurile juridice potrivite din punct de vedere politic. Uh, Bine, această atitudine nu este neapărat cea mai potrivită din punct de vedere juridic și acum înțeleg serviciul juridic de ce nu este de acord cu această atitudine a noastră. Însă să nu uităm că noi trebuie să facem decizii, să luăm decizii politice și pe, tocmai de aceea ar trebui să putem alege temeiul juridic care să ne permită alegerea, luarea unor decizii uh, politice. Putem să negociem uh, acest subiect cu uh, Comisia Europeană. Știm că am făcut asta în trecut și Comisia adeseori a fost, s-a lăsat influențată de părerea noastră. Deci spun toate acestea doar pentru a vă atrage atenția asupra faptului că acum se cere de la noi să luăm o decizie politică avem de-a face cu uh, radiații uh, ionizante, cu diferite accidente care trebuie să fie tratate de noi în cadre legislative uh, care să aibă temeiuri juridice ce ne permit într-adevăr să luăm aceste decizii politice absolut necesare. Și tocmai de aceea spuneam că mi-ar plăcea ca serviciul juridic să ne prezinte atât situația din punct de vedere juridic în rapoartele sale, dar să ne prezinte și în, ace- în același timp și posibilitățile pe care le avem pentru atingerea unui uh, obiectiv politic. Mulțumim, domnul Prodi. <clears throat> Mm, Mulțumesc. Eu nu vreau decât să reiau ce a spus <clears throat> domnul Gilles Parniu. Aș vrea să spun cât de important uh, e să se țină cont de radiațiile ionizante, care se pot uh, transmite mm, prin condițiile meteorologice și, de asemenea, prin uh, alimentele importate în Uniunea Europeană. Aș vrea, de asemenea, să semnalez faptul că anumite aspecte, cum ar fi. Uh, Zgura, Inginea, E un uh, element foarte îngrijorător, deoarece în funingine există niște particule care pot fi cancerigene. Deci sunt niște lucruri pe care nu trebuie să le uităm. Mulțumim. Din moment ce serviciul juridic este prezent, îi vom da cuvântul acum domnului Rodriguez. Iată, raportul serviciilor juridice a tot fost pus în discuție, așa că îi dăm serviciului juridic posibilitatea de a răspunde. Um, Mulțumesc mult, domnule președinte. Nu am prea multe de adăugat la ceea ce am scris în avizul nostru juridic. Uh, era totuși o întrebare cu privire la a ști dacă includerea uh, radiațiilor ionizante rezultate din accidentele uh, nucleare pot fi incluse în acest text legislativ. Aceasta a fost prima întrebare, de fapt. Și a doua întrebare sau consecință dacă, era dacă ar trebui sau nu modificat temeiul juridic. A fost o întrebare juridică adresată serviciului juridic, care, prin urmare, a furnizat un aviz în acest sens. Și în acest aviz se, consider, se concluziona că, dat fiind scopul și conținutul propunerii, care este principalul nostru reper în evaluarea temeiului juridic. Așadar, văzând conținutul și scopul acesteia, am spus că se poate păstra temeiul juridic actual al sănătății publice uh, în baza tratatului de funcționare a Uniunii Europene și că nu este necesar să se adauge temeiul juridic conform articolul 32 din tratatul Euratom. Și motivul uh, care a stat la baza acestei decizii a fost că principalul obiectiv și principalul scop al propunerii Comisiei este, după cum se spune la articolul 1, susținerea prevenirii și controlului uh, afecțiunilor grave în statele membre și prevenirea uh, pericolelor grave asupra sănătății la nivel transfrontalier. Uh, deci, ținând seama de acest scop și de conținutul uh, general al propunerii, este evident faptul că principalul scop este cel care trebuie să justifice temeiul juridic și acesta trebuie să fie cel referitor la sănătatea publică, așa cum este în prezent în ceea ce privește faptul că o amenințare poate fi provocată de radiațiile ionizante, nu Uh, aceasta nu înseamnă neapărat că uh, dispoziția din tratatul Euratom trebuie adăugată în temeiul juridic și am ajuns la această concluzie în baza jurisprudenței Curții de Justiție, care spune în principiu că atunci când există două obiective, atunci trebuie să prevaleze cel central și aici acesta este evident uh, abordarea problemei uh, amenințărilor transfrontaliere asupra sănătății și faptul că una dintre acestea ar putea să vină din uh, origini radiologice nu necesită adăugarea temeiului juridic uh, din tratatul Euratom. Dacă îmi permiteți și un ultim comentariu, aceasta a fost concluzia noastră bazată pe scrisoarea pe care ne-ați trimis-o și am luat notă de observațiile doamnei Rothberend, pe care le înțeleg în totalitate, dar, după cum am spus, rolul nostru ca ă, serviciu juridic este să ne bazăm întotdeauna pe ceea ce ni se solicită. Și acesta a fost ă, motivul, ă, raționamentul care a stat la baza analizei noastre. În sfârșit, dacă în comisia dumneavoastră se hotărăște uh, să se depună un amendament pentru adăugarea temeiului juridic din Euratom, ceea ce nu cred că va fi cazul în urma discuțiilor, atunci va trebui consultată și Comisia privind afaceri juridice. Dar noi am concluzionat că nu este necesar acest lucru și, din câte am văzut din discuția de aici, se pare că majoritatea este de acord, astfel încât situația ar trebui să rămână ca atare și să păstrăm temeiul juridic actual. Mulțumesc frumos, dacă mai există și alte întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc, iată, doamna Rodberend dorește să reintervină. Am două întrebări. Dacă mă uit la punctul 12 din avizul juridic, am, cum spuneam, două întrebări. Prima, dacă am adăuga pericol și amenințare pentru sănătate prin urma, în urma unor accidente transfrontaliere sau al altor amenințări radioactive, credeți că ar fi un rol secundar în cadrul propunerii? Pentru că eu nu sunt de acord. Eu cred că ar fi un rol independent, autonom. Și a doua întrebare este una practică de natură juridică. Dacă am lăsa tratatul Euratom în afară, că, adică dacă nu l-am include ca temei juridic, dar l-am include dar am include ideea amenințării transfrontaliere din cauza radiațiilor ionizante, atunci oare Comisia, Consiliul și orice alt avocat uh, nu ne-ar putea spune că este imposibil de introdus pentru că este deja acoperită de tratatul Euratom? Această dispoziție. Mulțumesc, domnul Gilles Parniu. C'est très intéressant le débat qu'on vient d'avoir et notre... Dezbaterea aceasta este foarte interesantă și uh, mai ales uh, schimbul cu doamna Dagmar Rodberend. Uh, suntem pe cale să pregătim această uh, legislație și decizie privind amenințările transfrontaliere asupra sănătății și în primele contacte pe care le-am avut ca raportor cu Comisia și Direcția Generală a acesteia, atunci când am vrut, din punct de vedere politic, pentru că politic mi se pare important să facem astfel încât să extindem elementele legate de radioactivitate și de radiațiile ionizante. Așadar, ar fi o decizie politică, dar mi s-a spus de la Comisie nu este posibil. Nu este posibil pentru că există tratatul Euratom. Și atunci, politic vorbim, nu puteți aborda acest subiect. Eu am spus, bine, și eu sunt jurist pe lângă faptul că sunt uh, deputat. Și o să-i rog, prin intermediul președintelui meu drag, să, uh, ca serviciul juridic să elaboreze un, servi, un uh, aviz juridic. Atunci mi s-a spus că în acest aviz mi s-a spus că obiectivul meu politic inițial, care se referea la integrarea elementelor radioactive sau a radiațiilor ionizante și vom avea o discuție pe fond în 18 iulie. Deci mi s-a spus că acest lucru mi este permis. Deci mă mulțumește foarte mult acest aviz juridic și mulțumesc uh, domnului președinte pentru scrisoarea trimisă, pentru că astfel putem continua uh, efortul nostru politic, astfel încât să ajungem la o decizie care cred eu că ar putea fi mai bună, astfel încât să se țină seama de toate amenințările transfrontaliere, așa cum le cunoaștem și așa cum spunea colega mea, uh, Michel, ea ne-a dat un exemplu de situație gravă transfrontalieră și care s-a extins dincolo de teritoriul uh, Ungariei în anul 2011. <coughs> Iată un domeniu care angajează securitatea uh, sănătății pentru cetățenii și concetățenii noștri nochmal beantworten. Domnule Rodriguez, doriți să răspundeți la întrebări? Um, just quickly on the two, um... Da, mulțumesc. Răspund rapid, doamnei Rodberent, la întrebările sale. Aș spune că se pot adăuga reguli și dispoziții cu privire la accidentele și urgențele radiologice și, după cum am spus și în ultimul aliniat, dacă propunerea actuală ar aborda amenințările transfrontaliere cauzate de urgențele um, radiologice, ar trebui introdus un întreg set nou de reguli și decizia Consiliului din 87 privind aranjamentele comunitare pentru schimb timpuriu de informații în cazul unei urgențe radiologice ar trebui abrogat, fiindcă noul sistem general pe care l-am creat prin acest text ar înlocui vechiul sistem. Deci am avea un sistem general care ar acoperi, ar include și schimbul de informații necesar pentru abordarea amenințărilor transfrontaliere asupra sănătății cauzate de o urgență radiologică. în avizul juridic am mai introdus la punctul 15 o idee și anume că și dacă Consiliul sau Comisia, după cum ați spus, uh, ar veni și ar spune că avem nevoie de temel, au nevoie de temeiul juridic Euratom, Euratom, am spus că în, pe rol la Curtea de Justiție se află un caz în care noi, deputații, Uh, punem în discuție caracterul adecvat al temeiului juridic combinat uh, între tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și tratatul Euratom și am spus acolo că temeiul juridic ar trebui să fie doar energia, deci din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și că nu avem nevoie de temeiul juridic din Euratom și avem doar avizul um, avocatului general până în prezent, deci doar un titlu indicativ dar chiar și în acest caz, acolo se vorbește despre notificarea proiectelor de investiții în uh, infrastructură de energie și Comisia și Consiliul au spus că, dată fiind referința la investiții în domeniul energetic din surse radiologice, faptul că regulamentul conține această dispoziție ar duce la necesitatea temeiului juridic al Euratom. Parlamentul a um, respins această idee și avocatul general a spus că nu este necesar temeiul juridic din uh, Euratom, că este suficient cel din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene și, desigur, acum trebuie să așteptăm uh, decizia finală a Curții de Justiție. Iată doar succint, așadar, Știm că dacă includem aceste noi amenințări cauzate de urgențele radiologice, ar trebui să abrogăm legislația existentă din 87, uh, care abordează specific doar problema urgențelor radiologice, și, desigur, ar trebui ca textul propunerii să spună că, în primul rând, vrem să tratăm problema amenințărilor transfrontaliere, uh, mecanismele de schimb de informații și așa mai departe. Și, dacă îmi permiteți, în încheiere, foarte pe scurt, mai avem un exemplu citat la punctul 10 al unui instrument pentru stabilitate, un regulament din 2006 al Parlamentului și al Consiliului, bazat, uh, bazate pe uh, articolele din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, cooperare, care fac referire la cooperare și în acest regulament structura este similară cu cea a regulamentului actual și obiectivul este totodată același. Avem dispoziții privind cooperarea cu țările terțe pentru um, amenințări grave înainte și după producerea unui accident. Avem măsuri uh, referitoare la pregătire, uh, planificare, supraveghere, monitorizare, avertizare timpurie. Deci este tot un fel de instrument care ar putea fi comparat cu cel despre care discutăm acum. Așadar, susțin în continuare că nu avem nevoie de temeiul juridic Euratom, că și dacă am avea nevoie de el, Uh, decizia Curții de Justiție s-ar putea să ne ajute, pentru că ea ar putea să spună tocmai că obiectivul principal este cel care prevalează aici și că dacă avem o parte legată de uh, urgența radiologică, asta nu înseamnă că ori de câte ori o menționăm trebuie uh, adăugat și temeiul juridic Euratom. Este vorba de obiectivul principal care contează și asta uh, ne-a spus întotdeauna jurisprudența Curții de Justiție și așa am ajuns la concluzia actuală. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Äh, vielleicht sollten wir das. Vă mulțumesc. Sper că raportorii din umbră vor mai discuta cele spuse de dumneavoastră. Vă mulțumim uh, foarte mult pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit, pentru raportul complex pe care ni l-ați pus la dispoziție. Mie se pare că răspunsurile uh, sau întrebările se concentrează asupra obiectivelor politice. Acestea sunt prevalente pentru raportori și pentru raportorii din umbră și tocmai de aceea cerem de fiecare dată serviciului juridic poziția sa cu privire la ce e po- posibil din punct de vedere juridic și ce nu e. Dar oricum vă mulțumesc pentru uh, prezentarea complexă. Dăm cuvântul comisiei. Yes, good morning. Um, thank you for giving me... Vă mulțumesc. Bună dimineața. Această propunere se bazează pe articolul 168 din tratat. Acesta include o mențiune cu privire la amenințările transfrontaliere grave asupra sănătății. Tocmai de aceea Comisia a considerat că legislația din 98 uh, cu privire la amenințările uh, asupra sănătății ar trebui să fie extinsă astfel încât uh, diferitele radiații, cazuri de radiație, etc., etc., expuneri să fie implicat, să fie uh, luate în considerare. Dar în ceea ce privește radiațiile ionizante, acestea sunt deja acoperite de articolele 2 și 3, capitolul 3 Uh, din tratatul Euratom. Așadar, din punctul de vedere al Comisiei, există deja diferite norme, re, reguli în vigoare care vizează amenințările ionizante. Și tocmai de aceea propunerea Comisiei este una cât se poate de clară. Acoperă absolut toate amenințările transfrontaliere, mai puțin cele cauzate de radiațiile ionizante. În dimineața aceasta nu s-a vorbit despre restul propunerii comisiei, care se referă și la planificarea acțiunilor de uh, contracarare și, de asemenea, conține o serie de prevederi cu privire la vaccinuri. Această prevedere se, este o reacție la ceea ce s-a întâmplat în 2007, când toate statele membre au cumpărat separat sau mm, fiecare în parte vaccinurile de care aveau nevoie. Noi acum propunem uh, să, ca vaccinurile să fie cumpărate la nivel eu, european. Deci există și alte prevederi în propunerea noastră. De asemenea, uh, propunem ca sistemul de notificare uh, sistemele de alertă precoce să fie folosite de asemenea uh, într-o manieră mai eficientă, să propunem să se folosească comisia noastră care se ocupă de coordonarea reacțiilor statelor membre într-o manieră mai uh, eficientă. Vă atrag atenția asupra articolului 12 a propunerii, care practic uh, va propune va permite Comisiei ca prin acte delegate să ia măsuri măsuri de controlare a celor petrecute în celor care s-au petrecut într-un stat membru anume. De asemenea, introducem uh, prevederi cu privire la cooperarea internațională. De ce? Pentru că astfel de amenințări adeseori apar în afara Uniunii Europene și tocmai de aceea această prevedere este importantă. În ceea ce privește acest, acest aspect discutat astăzi, Comisia și-ar dori să primească o copie a raportului uh, Serviciului Juridic al Parlamentului. Acest raport ne-ar permite să intrăm în dialog cu dumneavoastră pe tema aceasta anume. la următoarea dezbatere vom aduce în fața dumneavoastră și uh, colegii noștri responsabili pentru Euroatom pentru a discuta mai în detaliu. Vă mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult. Știu de asemenea că vă aflați cumva între două tabere. Consiliul nu este prea încântat de acest act legislativ, iar dumneavoastră vă aflați undeva între. Sper că această încântare a Comisiei va crește cu timpul, pe măsură ce uh, entuziasmul nostru va crește de asemenea. Acum, în final, îi dau cuvântul din nou raportorului. <coughs> Oui, donc, rapidement, monsieur le... Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnule președinte. Toate intervențiile făcute de colegi, dar și de Comisia Europeană, uh, s-au îndreptat în aceeași uh, direcție. Câteva elemente în legătură cu contextul acestei decizii. E vorba de o decizie eminamente politică, cum spunea colega noastră Dagmar. Deoarece prin această decizie, prin această propunere de decizie, trebuie să tragem niște învățăminte. Am trecut prin mai multe crize în ultimii ani, pandemia crizei H1N1, spun pandemie între ghilimele. Amintiți-vă și de norul de cenușă vulcanică din 2010 sau bacteria E. coli în 2011. În toată această perioadă am văzut că sistemul de protecție a cetățenilor europeni nu era eficace. Deci, de aceea e nevoie de această propunere care a venit în decembrie anul trecut din partea Comisiei. Eu uh, salut această decizie din partea Comisiei, deci după cum vă spuneam, pe 10 iulie vom avea o dezbatere. Eu cred că Comisia face față cerințelor pe care le-am exprimat noi. Noi dorim să se întărească și rolul Comitetului de Securitate Alimentară. Vrem de asemenea să existe o serie de dispozitive precum cele propuse în text. În același timp, mi-am dorit ca, și o să vedeți asta în raport, raportul care va fi transmis. Deci eu mi-am dorit să se extindă schimbul de aplicare și la alte amenințări, deci să nu fie incluse doar cele propuse de Comisia Europeană. Tocmai am discutat despre radiația ionizantă sau de dispozitivele radioactive, însă cred că e important să reamintim că evenimentele recente ne-au arătat cât de puțin reactivă a fost Uniunea Europeană în timpul unor crize sanitare. Și asta din cauza unei deturnări a utilizării medicamentelor. Deci a fost o problemă legată de sistem E ceva foarte important, atât pentru cetățeni, cât și pentru noi. Dispozitivul de comitologie, așa cum l-am votat noi în ultimii ani, ar fi trebuit să funcționeze. Deci eu cred că trebuie să extindem acum schimbul de... să extindem sfera de aplicare și la medicamente a căror utilizare este deturnată, și să includem și dispozitivele medicale. Deci e important să avem o strategie de comunicare coerentă. Independența experților e de asemenea foarte importantă și aici am avut mari probleme în ultimii ani. Cred că ar trebui să revenim asupra acestui lucru. Protecția datelor cu caracter personal, de asemenea, să avem o mai bună definire a mandatului Centrului European de Prevenire și Control a Bolilor. Reamintesc cât de important e să existe o cooperare consolidată cu Organizația Mondială a Sănătății, dar și cu țările terțe, e ceva extrem de important. Și de asemenea să facilităm proceduri de achiziționare comună și de asemenea să existe un dialog regulat între Comisie și Parlamentul European. Deoarece în ceea ce privește activitatea ce intervine după munca legislativă și Parlamentul ar trebui să fie implicat. E un dialog necesar la ce crize pot apărea. Deci e o mare plăcere să mă ocup de acest uh, raport. O voi face cu fervoare și hotărâre. E un text fundamental pentru cei 500.000 de, mii de cetățeni, pentru 500 de milioane de cetățeni și să nu uităm că din cauza crizelor care pot uh, apărea, ieri vor avea nevoie de astfel de măsuri. Deci noi trebuie să fim nu doar proactivi, ci să punem pe picioare structura legislativă care va permite o mai bună protecție a cetățenilor. Vă mulțumim. Pe data de 10 iulie vom discuta din nou în comisie acest raport. Data de 18 iulie este termenul limită de depunere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 și despre programul specific de punere în aplicare a programului uh, cadru Orizont 2020. Uh, deci discutăm punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi. Așteptăm puțin pentru a le permite să iasă din sală celor care nu mai vor să ia parte la discuții. Și mai apoi, bineînțeles, vom începe dezbaterea împreună cu domnul raportor. Comisia competentă pe fond este ITRE și acum îi dau cuvântul raportorului, domnului Bușoi, adică aveți cuvântul. Thank you very much, President. Uh, thank you for your prop- Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aveam de gând să tratez împreună aceste două subiecte. Cele două propuneri sunt foarte importante pentru viitorul cercetării și inovării. Aici, la alte comisii, am tot uh, repetat faptul că Uniunea Europeană are nevoie de mai multă inovare, că lipsa de inovare e în detrimentul competitivității europene. Eu cred că trebuie să găsim cele mai bune metode de sprijinire a cercetării, a inovării, a științei, care va și uh, în acest sens, procedurile trebuie să fie simplificate pentru a permite o participare mai largă a diferiților actori la cercetare și inovare. Actorii ar putea fi IMM-uri, uh, universități, etc., etc. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru tot ceea ce a făcut. Propunerile Comisiei sunt uh, complexe și cred că merg în direcția cea bună. Amendamentele mele sunt pur și simplu adăugiri, adăugiri care au drept obiectiv sublinierea unui aspect sau altuia, dar amendamentele mele nu schimbă structura propusă de către Comisie. Vreau să vă spun de la bun început că propunerile mele se axează în special pe cercetarea în domeniul medicinei, dar se ocupă și de alte aspecte importante pentru Comisia uh, ENVI. Voi uh, înainta de asemenea uh, pe viitor noi amendamente și sunt uh, dispus să ascult toate propunerile raportorilor din umbră sau a celorlaltor colegi uh, din comisie. În ceea ce privește cercetarea în domeniul sănătății, care este obiectivul nostru? Uh, sănătate publică și o speranță de viață mai bună pentru toată lumea. Cred că trebuie să trecem de la tratament la prevenirea bolilor. Tocmai de aceea eu cred că ar trebui să sprijinim cercetarea, uh, cercetarea, cercetarea care ne va uh, care oferă noi informații cu privire la comorbiditate și uh, pe baza acestor noi studii vom putea într-adevăr să dezvoltăm tratamente mai bune și vaccinuri mai bune. Salut eforturile Comisiei în domeniul bolilor cronice care sunt uh, problematice pentru sistemele noastre de sănătate. Această problemă va deveni mai acută pe viitor din pricina tendințelor demografice. Tocmai de aceea trebuie să punem accent pe prevenire. Comisia vorbea despre comisie, boli uh, cardiovasculare, etc., etc. Există nevoia de a, sau există persoane care doresc ca noi boli să fie adăugate în această listă de boli, însă acestor persoane, vreau să le spun că lista este pur și simplu una informativă. Nu conține uh, toate bolile. Este un fel de idee care ne este oferită nouă. Nu are niciun sens să, uh, să renunțăm la flexibilitate în acest domeniu. Un alt aspect foarte important, din punctul meu de vedere, este acela al uh, medicamentelor orfane și al, ale bolilor rare. Aceste boli afectează circa 30 de milioane de europeni care nu au acces la tratamentul potrivit, pur și simplu din faptul că aceste tratamente nu există în zonele în care, exist, uh, în care trăiesc acești oameni. Uniunea Europeană ar putea îmbunătăți situația cum uh, promovând schimburile de informații în acest domeniu. Sprijinul pentru cercetarea biomedicală este de asemenea un uh, aspect foarte important din punctul meu de vedere. Acest tip de cercetare va putea duce la crearea de tratamente pornind de la uh, tabloul genetic al fiecarei persoane în parte. Tratamentele ar fi mult mai, uh, mai eficiente. Uh, de asemenea, bolile infecțioase nu trebuie să, uh, să fie lăsate la o parte, trebuie să sprijinim și pe viitor colaborarea internațională în acest domeniu. În avizul meu am, uh, privind uh, programul de punere în aplicare, am propus de asemenea ca sănătatea mediului să fie uh, inclusă. Eu cred că trebuie să facem o legătură între știință și cercetarea clinică, asta pentru a ne putea asigura că rezultatul acestei combinări este obținerea de medicamente care să ajute la îmbunătățirea situației sănătății la nivel european. Și tocmai de aceea eu cred că Orizont 2020 ar trebui să sprijine cercetarea transfrontalieră. Interdisciplinaritatea este un alt subiect important. De ce? Pentru că multe boli cronice au mecanisme similare și tocmai de aceea discuțiile între diferitele ramuri ale uh, medicinei ar putea duce la obținerea unor tratamente mai bune pentru bolnavi. Celulele STEM au fost uh, o temă foarte controversată în ultimii ani. Îmi dau seama care sunt problemele legate de uh, celulele STEM embrionare și cunosc uh, diferitele legislații care le vizează. Însă eu cred că avem nevoie de clarificarea subiectului. Cerurile sau terapiile pe baza celulelor STEM aduc beneficii mari uh, bolnavilor, în special în domeniul uh, medicinei regenerative sau în tratamentul unor boli mortale. Tocmai de aceea eu consider că trebuie să transmitem un, poza, un mesaj pozitiv Trebuie să punem uh, accent pe găsirea unor alternative la celulele stem embrionare. Bine, e drept că aceste alternative, deși există, ar trebui să fie în continuare uh, cercetate. În ceea ce privește siguranța alimentară, am propus schimbarea titlului uh, pentru a mă asigura că, într-adevăr, aspectele legate de alimente sunt bine reflectate în titlu. Punem uh, accent pe cercetarea în domeniul uh, uh, dietelor și în alte domenii importante pentru sănătatea publică. De asemenea, am pus accent pe sprijinirea găsirii de soluții uh, alternative și eficiente pe, în domeniul energetic. Consider că uh, eficiența res, utilizării resurselor uh, ar trebui să fie obiectivul nostru, obiectiv pe care să-l uh, urmărim prin intermediul programului Orizont 2020. Acum, uh, dați-mi voie să vă spun că e important, din punctul meu de vedere, să stabilim indicatori clar pentru uh, evaluarea rezultatelor programului Orizont 2020. Am propus în acest sens câțiva indicatori suplimentari care mm, sunt mai relevanți din punctul meu de vedere uh, în uh, ceea ce privește acest program. Mă refer la IMM-urile create, la locurile de, de muncă create, la produsele uh, create și uh, uh, contribuția la creșterea economică. De asemenea, există câteva aspecte pe care le voi trata și în următoarele amendamente. Eu consider că există nevoie de o strategie de coordonare a diferitelor programe demarate la nivel european și cele uh, demarate la program național. Asta pentru a nu duplica eforturile noastre. Și acum dați-mi voie să închei uh, referindu-mă la buget, una dintre cele mai importante teme. Ați văzut cu siguranță că nu am uh, depus amendamente pe tema cifrelor propuse de comisie. Mai puțin uh, sau cu excepția uh, amendamentului care cerea 12% pentru uh, bugetul cercetării. Eu consider că cifrele ar trebui să fie eliminate și înlocuite cu procentaj, procentaje. Aceasta a fost calea urmată de ITRE și mi se pare cea mai potrivită pentru a păstra și reflecta dimensiunile diferitelor arii acoperite și domenii acoperite de către acest uh, raport. Deci, uh, în curând uh, veți putea citi amendamentul meu complex cu privire la buget. Eu consider că trebuie să fim rezonabili în solicitările noastre dacă e să obținem ceva. Uh, Uh, un comentariu general uh, cu privire la buget ar fi acela că el este bun, chit că ar, put, ar fi putut să fie mai ambițios, dată fiind inform, uh, importanța domeniului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru această introducere și prezentare deosebit de complexă a raportului. Dăm cuvântul acum raportorilor din umbră. Vă rog să vă limitați la intervenții de 3 minute. De ce? Pentru că urmează și alte puncte pe ordinea de zi, precum live, și mi-aș dori să avem suficient timp la dispoziție pentru a le discuta și pe acestea. Urmează domnul Gutierrez. mulțumesc. Doamna Gutierrez Cortinez, mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. la raportul <laughs> anterior au fost intervenții care au durat chiar și un sfert de oră. Și eu uh, sunt membru a Comisiei ITRE. Și eu cred că e absolut necesar, poate că unii cred că nu, deci e absolut uh, necesar să apărăm mediul, sănătatea, dar și niște principii generale privind organizarea programului cadru din Orizont 2020, care ne va ajuta uh, să dezvoltăm sănătatea și mediul înconjurător. Deci avem niște definiții pentru ca fondurile structurale să poată fi dedicate inovării. Deoarece, la urma urmei, o economie ecologică e o economie cu un mare nivel tehnologic. Deci trebuie să creăm niște condiții în sistemul de finanțare care să ne permită să lucrăm mai mult în domeniul sănătății și al mediului înconjurător. Și de aceea am făcut niște amendamente pentru ca regiunile să-și uh, facă propriul plan strategic de inovare. Cerem, de exemplu, să se definească infrastructurile, niciun document oficial nu e definită infrastructura. Când te gândești la infrastructură, te gândești doar la ceva fizic, rețele de pacienți, sisteme de comunicare, grupuri de lucru, de asemenea. Toate aceste concepte ar trebui să fie foarte bine definite în toate programele pentru a colabora cu fondurile structurale și astea le voi include și în ceea ce privește mediul înconjurător, precum și colaborarea public-privat. În orizontul 2020, un lucru esențial e această colaborare între sectorul privat și cel public. Deci există multe programe la care lucrează profesori universitari. Deci în domeniul sănătății de multe ori nici nu poți face diferența între profesori universitari și, uh, și profesioniști. Deci ar trebui să se facă asta în mod general. De asemenea, eu cred că trebuie să privim dincolo de interdisciplinaritate disciplinaritate. Trebuie să avem proiecte transversale în domenii concrete. Și eu cred că trebuie să facem față unei carențe și anume că ne axăm prea mult doar pe schimbare climatică. Să ne gândim la tehnologiile necesare pentru gestionarea apei, de exemplu. Și un alt lucru care mi se pare esențial și lipsește în program e vorba de transferul științei către educație. Neuroștiința, de exemplu care ține de sănătate, ar trebui să fie aplicată și în învățământ. Copiii de 17 ani ar putea deja să învețe genetică, nu? Nu putem să le explicăm știința ca pe vremuri. Și pentru asta trebuie să facem un efort absolut enorm, pentru ca toate știința cunoștințele noastre să fie transferate și sistemul de învățământ și despre asta nu se vorbește. Sănătatea acum și voi încheia. Cred că trebuie să se insiste mai mult pe diagnostic și pe prevenire. Și de asemenea e foarte important să sprijinim terapiile avansate și medicina personalizată. Pacienții au dreptul să se facă o gestionare a riscurilor și să li se gestioneze viitorul. Și e o responsabilitate nouă pe care trebuie să o încurajăm prin diagnosticul genetic celular, de exemplu. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru cele trei minute respectate. Are cuvântul domnul Victorio Prodi. <coughs> Grazie, președinte. Grazie al... Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc raportorului pentru introducere și pentru munca pe care a făcut-o. Provocările din nou program cadru pentru cercetare și dezvoltare sunt variate, deci de la consolidarea cunoștințelor până la uh, crearea de centre de excelență. Se vorbește de promovarea leadership-ului industrial pentru întreprinderi, se vorbește de asemenea de faptul că trebuie să facem față viitoarelor nevoi pe care le are societatea pentru a garanta sănătate, siguranță și o protecție a mediului înconjurător. Las deoparte comentarii generale privind bugetul. Aici vor exista niște negocieri aprofundate. Deci eu cred că pe lângă faptul că ne concentrăm pe sănătate și siguranța alimentară, ar trebui să ne axăm mai mult pe mediul înconjurător. Rubrica privind schimbarea climatică are o dotare financiară foarte redusă dacă ne gândim la provocare. De asemenea, în ceea ce privește transportul integrat, să ne gândim la uh, energiile curate. În ceea ce privește excelența, dacă avem ar trebui să fim atenți să nu creăm diferențe mari între centre care au o finanțare mai mare și altele care au o finanțare mai mică. E important să oferim resurse specializate acolo unde acestea sunt necesare nu ar trebui să finanțăm deja, uh, universități și centre care deja beneficiază de o finanțare sufi- uh, suficientă. Bursele Marie Curie, de exemplu, reprezintă o resursă fundamentală pentru mobilitatea cercetătorilor și pentru a crea uh, binecunoscutul spațiu european de cercetare. Eu voi prezenta amendamente în legătură cu faptul că avem nevoie de o cercetare mai aplicată în ceea ce privește mediul înconjurător, mai ales în ceea ce privește solul și gestiunea solului. De asemenea, să vedem ce se întâmplă cu biotehnologia, cu uh, spațiu, cu uh, securitatea și, de asemenea, voi prezenta amendamente în legătură cu medicina personalizată. De asemenea, am constatat că nu se acordă atenție unui element care e uh, esențial, după părerea mea, și anume conservarea patrimoniului nostru cultural. Se pare că aceasta nu pare să fie considerată o prioritate. Țara mea, Italia, a fost foarte afectată de cutremurele recente. Și acum, în ceea ce privește cercetarea ca element de competitivitate, dacă avem un orizont comun, nu ar trebui să ne gândim doar la câștigul comercial, ar trebui să ne gândim la propășirea societății noastre. Dacă scopul nostru este să obținem doar brevete, nu cred că vom merge prea departe. Nu vom face decât să alimentăm acest ciclu, producție, consum, deșeuri, ciclu care ne-a dus la criza actuală, care nu e doar o criză financiară și a resurselor, e și o criză a valorilor. De asemenea, ar trebui să combatem boli precum Alzheimerul. Nu ar trebui să garantăm doar. Uh, ar trebui să garantăm că toate avantajele pot fi obținute cât mai repede. Îl salut pe ministrul uh, pentru mediu al Ciprului, care este invitatul nostru special de astăzi. Bun venit! Ne bucurăm foarte mult că ați putut lua parte astăzi la ședința noastră. Și din nou vă urez bun venit în cercul nostru. Wir fahren dann weiter in Continuăm cu raportorii din umbră. Jill Evans urmează acum pentru 3 minute. Thank you, Chair. Um, and... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru introducerea foarte detaliată. Uh, este pentru, foarte important faptul că pentru prima dată putem îmbina cercetarea cu inovarea, astfel încât să oferim uh, noi ocazii, să avem noi o nouă ocazie de a contribui la creștere și la uh, o economie durabilă. Este esențial ca finanțarea să se folosească într-adevăr pentru subiectele care țin de competența comisiei noastre, după cum spunea colegul, schimbări climatice, um, biodiversitate, sănătate, siguranța alimentelor și așa mai departe. Trebuie să spunem foarte clar că aceste fonduri trebuie să contribuie la scopul reducerii um, emisiilor de dioxid de carbon uh, și pentru aceasta avem nevoie de un uh, lanț alimentar mai scurt și așa mai departe, de mijloace practice cu uh, rezultate clare. Și uh, IMM-urile trebuie să se poată implica și ele după cum spuneam, este esențial ca aceste fonduri să fie uh, puse la dispoziția IMM-urilor. Uh, este necesară simplificarea. Uh, obiectivul de participare de 50% este în aviz și este foarte important. Să nu uităm că și agricultorii ar trebui incluși în obiectivul nostru. Un alt punct important, deja menționat, este asigurarea unei alinieri între Orizont 2020 și fondurile structurale, fiindcă doar prin îmbinarea lor eficientă putem crește competitivitatea sectorului nostru de cercetare și inovare. Prin urmare, trebuie să încurajăm cooperarea și activitățile transfrontaliere. Mă bucură faptul că am văzut în aviz Uh, sănătatea reproducerii și o referire la uh, infertilitate. Este o problemă care m-a preocupat an la rând și nu cred că impactul um, său asupra sănătății și asupra bunăstării este suficient de bineînțeles. În sfârșit, vreau să mai notez faptul că în numele uh, verzilor suntem împotriva folosirii banilor din Orizont 2020 uh, pentru finanțarea altor proiecte. Vrem să folosim acești bani pentru îmbunătățirea strategiei 2020 și pentru proiecte care pot folosi banii în mod uh, eficient, uh, care se concentrează pe o economie cu emisii reduse de uh, carbon și așa mai departe. Mulțumesc! Anna Rosbach. Doamna Rosbach urmează acum, care o suplinește pe doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte, da, uh, doamna noastră raportor din umbră va veni doar mai târziu, așa că o să uh, prezint um, o scurtă declarație ei vis-a-vis de acest subiect și de următorul. Doamna Gerling vede amândouă proiectele de aviz uh, după cum urmează. În principiu, este mulțumită de propunerea Comisiei și consideră că este un progres în direcția bună față de cadrul anterior. Însă, există câteva aspecte care necesită o analiză mai atentă, inclusiv găsirea unui echilibru corect în ceea ce privește gestionarea riscului și um, obținerea rezultatelor optime și trebuie totodată să ne asigurăm că IMM-urile au posibilitatea de a participa și de a contribui. Ambele dosare merg în direcția corectă, dar mai sunt încă niște etape pentru ca Europa să devină lider în cercetare și inovare. Cred că o să mă opresc aici. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Grostet urmează acum două minute. Cu Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e vorba de o problemă fundamentală aici și, după părerea mea, comisia noastră trebuie să pună accentul pe sănătate. Fiindcă în uh, vremurile acestea de criză gravă pe care le trăim, atunci când se fac, uh, trebuie făcute economii la buget, din păcate adesea se întâmplă că sănătatea are de suferit și de aceea cred că trebuie neapărat să insistăm, spunând că sănătatea este o prioritate pentru noi în uh, contextul acestui program cadru și nu doar pentru bunăstarea uh, ființelor umane, ci și ca motor de creștere. Asta se spune în, și în programul pentru sănătate care se va vota după masă. Cercetarea și inovarea reprezintă un sector cheie al economiei și trebuie valorizat. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus pentru sprijinirea IMM-urilor, evident. Acest lucru se spune de ani, de zile, însă este evident că există uh, dificultăți încă. Inovările medicale reprezintă un element esențial, un element esențial care trebuie să permită îmbunătățirea a tot ceea ce ține de prevenire și raportorul a vorbit despre vaccinuri. Are dreptate, dar există și cercetări în ceea ce privește noile antibiotice, pentru că aici avem o mare dificultate, o mare problemă. Și trebuie insistat neapărat pe această problemă, pe dezvoltarea biotehnologiilor și dezvoltarea noilor tehnologii medicale. Sunt de acord, nu e necesară o listă prea lungă, raportorul a vorbit despre bolile rare, nu pot decât să-l susțin și în acest sens este totodată important să facem totul pentru ca laboratoarele noastre de cercetare să rămână în spațiul european. Din păcate, ținând seama de criză, ele ar putea fi tentate să plece în afară, și de aceea trebuie să încurajăm întreprinderile să inoveze, pentru că adesea este prea mare inerție. Știm că la început inovațiile costă, dar ulterior ele uh, ne ajută să facem mari economii. Și apropo de dispozitivele medicale, iată un domeniu unde inovația are un viitor măreț se întâmplă adesea să există o prăpastie prea mare între stimularea creșterii și ceea ce reiese din asta, și anume inovația și accesul la inovație. Domnul Rossi urmează. Președinte, tanto ringrazio relator. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru eforturile sale. Cred că avem nevoie, într-adevăr, de mai multe credite pentru IMM-uri și pentru leadership-ul industrial în general și sănătate. Pentru IMM-uri, 100 de milioane de uh, euro pe an este prea puțin. Cercetarea poate duce la rezultate bune și de aceea trebuie susținută acordându-i o, uh, acordând o atenție deosebită prevenirii. În ceea se poate stabili o listă a riscurilor sanitare individuale și uh, se pot face evaluări pe termen lung. O să vorbesc acum despre elementele care pot reduce costurile administrative și de gestionare pentru a îmbunătăți situația IMM-urilor și a sănătății. Astfel, se pot deplasa resurse fără a interveni asupra cifrei generale. Există cercetarea în domeniul uh, celulelor STEM, de acord, de aici vorbim și de probleme etice, atât pentru celulele STEM cât și pentru embrioni. Și cred eu cred că trebuie să păstrăm aceste uh, cordoane ombilicale și consolidând uh, acest uh, domeniu, putem, se pot folosi um, celule STEM fără probleme etice. Nu o să intru în mai multe detalii, cred că raportorul a abordat în mod corect toate problemele și aici vorbim despre una din dispozițiile cele mai importante pentru continuarea dezvoltării Uniunii Europene. Mulțumesc, urmează doamna Șeldemose. Eu voi fi succintă. Vreau să încep prin a-i mulțumi raportorului pentru că a pus accentul foarte corect pe prevenirea bolilor cronice. Este un sector unde trebuie și putem să investim mai mult. Atât în program cât și aviz, cred că trebuie să vorbim despre mai multe activități de cercetare asupra uh, substanțelor uh, care tulbură nivelul uh, hormonilor din mediu. Ivroșe, două minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vin cu o clarificare vis-a-vis -vis de această propunere a Comisiei trebuie să ne orientăm către o economie mai verde și mai sobră, adică noi, ca ecologiști, ne opunem uh, ideii ca acest program Orizont 2020 să financeze programe precum ITER sau Galileo. Prin urmare, nu este necesară neapărat uh, tehnologia. Cred că punctul de vedere al Comisiei este foarte tehnic Există și propuneri în ceea ce privește comportamentul și îmbunătățirea la nivelul societății și mă bucură faptul că există o secțiune pentru provocările care se confruntă societatea. Eu sunt în favoarea părții care ține de securitatea alimentară. Și se spune clar că producția de hidrocarburi va uh, crește mult în următoarea perioadă, ceea ce este o problemă și atunci trebuie să mergem către o agricultură mai durabilă, cu mai puține substanțe uh, de genul hidrocarburilor. În ceea ce privește energia, și voi încheia, domnule președinte, este adevărat că trebuie să ne reducem amprenta de carbon și totodată consumul de energie, de altfel, uh, orizontul pentru 2020 este de sub 20% și, la fel, în ceea ce privește gazele cu efect de seră, trebuie să reducem uh, cu 80% uh, până în 2050. Poate ar trebui să ne gândim și ce vom face până în 2035. Mulțumim, urmează domnul Richard Zeber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că Avizul domnului Bușoi este deosebit de interesant, în special uh, ideile sale cu privire la celulele STEM și cu privire la finanțare sunt deosebit de interesante și se pliază pe dorințele PPE-ului. Statele membre, iată, au uh, posibilitatea de a-și consolida uh, bazele etice. În orice caz, uh, E clar că acest uh, program este deosebit de important pentru viitorul Uniunii Europene și pentru uh, uh, punerea în aplicare a celor ce au fost decise la conferințele internaționale. Mă gândesc acum la Rio 20 plus 20. Iată, Uniunea Europeană trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor. Vreau să vă atrag atenția asupra temei apă, apei și programului propus în acest sens de către Comisie. În aviz văd că această temă nu este tratată și tocmai de aceea voi introduce niște amendamente pe această temă. Eu uh, consider că tema apei și tehnologiei în acest domeniu este deosebit de importantă în contextul uh, Uh, în care ne aflăm în momentul de față. Apa potabilă este esențială, de asemenea tratarea apelor este o temă esențială și vă rog să-mi sprijiniți viitoarele amendamente. Urmează doamna Judith Merchis, două minute. Eh, mulțumesc frumos și mulțumesc și vorbitorului anterior pentru că a adus în discuție acest punct foarte important al apei și al nevoii de a ne concentra mai mult pe um, acest uh, subiect. Mă îngrijorează puțin acest raport și programul prezentat uh, Parlamentului. Vorbim de o abordare foarte orizontală și um, includem tot felul de subiecte pe, la care vrem să, pe care vrem să ne concentrăm în loc să facem legătură între ele. Uh, în ceea ce privește inovarea, uh, apar trei um, provocări societale majore. Uh, trebuie să facem o legătură între acestea. Sănătatea are de-a face cu apa. Apa are de-a face cu uh, lipsa de resurse. Mai e și problema fosfaților. Și mi-e teamă că o să avem o abordare foarte uh, generală. Este important să legăm toate aceste um, chestiuni între ele. Și sugerez încă o dată ca inovarea și cercetarea că inovarea și cercetarea nu înseamnă același lucru. Poți să te concentrezi pe cercetare, dar asta nu duce neapărat la inovare. Și mă gândesc la provocările majore cu care se confruntă Europa în prezent trebuie să găsim soluții pentru că avem nevoie și de locuri de muncă. Și acestea au de-a face cu cercetarea. Și avem nevoie de cercetare, de foarte multă cercetare în cadrul IMM-urilor. Cred că este important să avem grijă să nu alegem prea multe lucruri, ci să găsim soluții la principalele provocări societale, iar restul să lasă, lăsăm la latitudinea cercetării. Hvala lipa. Doamna Cucovici, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. E bine, în programul Orizont 2020, trebuie să ne gândim în principiu la un prag suficient de scăzut pentru IMM-urile care au legătură cu institutele de cercetare în domeniul um, sănătății astfel încât uh, să nu luăm în considerare doar marile consorții, ci și IMM-urile. Și în al doilea rând aș fi vrut uh, să văd uh, că se pune mai mult accentul pe alimente, nu doar pe siguranța alimentelor, ci și pe uh, alimentele sănătoase, fiindcă aportul de alimente este legat direct de problema sănătății și de bolile cronice. În al treilea rând, în amendamentele mele uh, se va face referire și la o dezvoltare mai intensă în domeniul echipamentelor și a indicatorilor și a dispozitivelor pentru tratarea și reabilitarea la domiciliu, inclusiv uh, medicamentele obișnuite. Pentru că acum uh, avem cozi imense la toate instituțiile medicale din Europa și de aceea avem nevoie de echipamente uh, mai ușor de folosit, ceea ce ar, ar duce la rezolvarea multor probleme acasă și la desfășurarea unor tratamente acasă. Acum se folosesc calculatoare, dispozitive foarte tehnologice. Înțeleg că avem nevoie de uh, asemenea dispozitive în casa noastră și le avem. De aceea ar trebui ca mai multe dintre ele și în domeniul medical să poată fi folosite acasă pentru tratarea anumitor afecțiuni. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, trebuie să ne concentrăm pe bolile cronice, cum uh, ar fi cancerul sau uh, demența. Una dintre formele de demență este și boala uh, Alzheimer. Și trebuie să tratăm și problema rezistenței antimicrobiene. De aceea vă rog să țineți seama de amendamentele mele. Mulțumesc! Mulțumesc, Crista Clas și după aceea Peter Lize. Vă mulțumesc! Rare ori am fost atât de focusați uh, ca în dimineața aceasta. Cu toții avem un obiectiv în uh, fața ochilor, dar vorbim aici despre cercetare și tocmai de aceea consider că cercetarea de bază fundamentală ar trebui să fie tratată cu mai multă atenție. Dacă nu noi, atunci cine ar putea să ceară investiții în acest domeniu al cercetării? Doar uh, aceast, acest tip de cercetare ne-ar ajuta. Bineînțeles, obiectivele menționate de toată lumea sunt perfecte, dar vedem acum că o serie de institute de cercetare sunt obligate acum să cerșească bani pentru cercetarea fundamentală. Deci, haideți, uh, stimați colegi, să investim în cercetarea fundamentală care ne va aduce lucruri noi pe care nici măcar nu ne le putem imagina. Asta cer eu. Cer o finanțare pentru aceste tipuri de uh, cercetări. Domnul Lize, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, vreau să-i mulțumesc raportorului. Consider că avizul său este o bună bază de discuție. Vreau să mă concentrez asupra domeniului sănătății. Domnul raportor a inclus aici o serie de elemente foarte importante pentru noi, bolile rare, medicamentele paliative, se vorbește aici despre sănătatea infantilă, dar poate că ar trebui să fim mai, uh, mai exacti aici, mai clari în exprimările noastre. Bolile infantile sunt atât de costisitoare în Europa, uh, încât puține state membre își permit să le să ofere un buget suficient de mare pentru tratarea acestor tipuri de boli și de asemenea uh, sarcinile uh, false trebuie să fie o altă temă tratată uh, și nașterile premature de asemenea. Deci trebuie să ne concentrăm, din punctul meu de vedere, asupra sprijinirii cercetării pentru diagnoză, în cazul în care știm cu sigur de la bun început că există o terapie care va rezulta în urma acestui tip de cercetare. Ar trebui uh, să încercăm a face cel puțin lucrul acesta. În ceea ce privește celulele STEM, cred că orientarea generală a domnului raportor este potrivită. Unii ar merge chiar mai departe de atât, alții uh, n-ar ajunge în acest domeniu. Uh, nu s-ar referi la această temă, însă trebuie să, să decidem care sunt uh, competențele noastre. Spuneam că trebuie să ne rezumăm la responsabilitățile comisiei noastre. Uh, pentru că vorbim despre celulele STEM, vorbim clar despre o problemă etică și aceste probleme etice vin uh, sau sunt în curtea Comisiei Jurii. Uh, ar, ar trebui să, să fim aici mai atenți la, la ceea ce propuneri, propunem. Haideți să nu facem niciun fel de referire la pozițiile etice care ar putea fi generate de discuția cu privire la celulele STEM. Voi introduce un amendament în acest sens. Mulțumesc. Urmează acum comisia și mai apoi domnul raportor. Vă rog să fiți subcinți pentru că trebuie să mai discutăm și despre life și avem nevoie de timp pentru a face lucrul acesta. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii pe care mi le-ați uh, oferit. De la până început vreau să vă spun că nu suntem de acord cu crearea de liste. Grupul de lucru al Consiliului a eliminat listele, a, le-a eliminat în întregime Asta pentru că abordările multidisciplinare și interdisciplinare uh, să poată fi folosite pentru uh, combaterea problemelor de sănătate care, cu care se confruntă populația. Deci am propus ca pacientul să fie tratat în integritatea sa, în loc ca atenția să, să cadă asupra anumitor liste și elemente din, uh, din liste. S-a vorbit și despre celulele STEM. Cercetarea în acest domeniu este, un, este foarte inovatoare care oferă bene, și oferă beneficii atât uh, pacienților cât și actorilor din domeniu, cercetătorilor din domeniu. Poziția Comisiei este aceea de a păstra uh, status quo-ul care s-a dovedit a fi echilibrat. Deci dorim ca cele stabilite în programul cadru 6 și 7 să fie păstrate și pe viitor. Adică Comisia ar putea sau Uniunea Europeană ar putea conform acestor prevederi, să fi, finanțeze Uh, cercetarea în domeniul celulelor STEM doar în acele state membre în care celulele STEM nu sunt interzise. Nu e nevoie să mai uh, adaptăm uh, textul cu privire la celulele STEM, nu cerem nici unde utilizarea lor, și, bineînțeles, la rândul nostru sprijinim cercetarea pentru obținerea unor celule STEM de alt tip decât cele embrionare. În raport uh, se vorbește despre condorul, uh, cordonul umbilical uh, și există și alte soluții pentru obținerea altor tipuri de celule STEM. Deci, în ceea ce privește ce se finanțează și ce nu se finanțează, nu pot decât să vă trimit la programul cadru pentru cercetare 6 și la cel numărul 7. Nu, nu propunem uh, lucruri noi. În ceea ce privește diferite tehnologii și boli specifice, ei bine, formularea noastră este suficient de largă, astfel încât să putem avea atât o abordare bottom-up de la IMM-uri, cercetătorii în domeniul academic și mai apoi uh, uh, ciclu de inovare spre noi uh, produse produse care vor fi folosite, care pot fi folosite în tratarea uh, pacienților. În ceea ce privește energiile regenerabile, dorim să nu excludem de aici absolut niciun fel de tehnologie care ar putea fi uh, benefică pentru uh, scăderea și eficientizarea utilizării uh, energiei pe viitor. În ceea ce privește siguranța alimentară, vrem să atragem atenția asupra faptului că o referire la uh, siguranța alimentelor ar fi o redundanță, practic, pentru că siguranța alimentară implică și ideea de siguranță alimentară. Uh, de asemenea, în ceea ce privește mediul uh, marin, uh, noi nu putem aici decât să ne referim la menținerea resurselor marine. Uh, în ceea ce privește bolile cauzate de sărăcie, da, suntem de acord cu a continua cercetările în acest domeniu. Parteneriatul uh, între statele europene în curs de dezvoltare este, um, este menționat în propunerea noastră și vă asigur că și pe viitor ne vom concentra asupra acestui subiect. Vă mulțumesc. Îi dau acum foarte, foarte puțin timp la dispoziție raportorului. Uh, mulțumesc, maxim două minute. Le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. A fost o dezbatere foarte interesantă și sunt sigur că o vom continua. Salut trimirea la gestionarea apei, la care s-au referit colegii Merchis, Caras, Gutierrez, Cortines. Sunt de acord cu doamna Evans. Trebuie să avem un acces mai ușor la fonduri pentru IMM-uri și o economie cu emisii reduse ar trebui să fie prioritatea noastră. Domnului Lize, vreau să-i spun că da, într-adevăr nu am preluat aici chestiuni etice. Eu sunt membru suplan și la juri și am fost ieri acolo la dezbatere. Eu vreau doar să pun accentul pe alternative pe care le putem sprijini da, e o chestiune delicată. Referitor la cercetarea de bază de care vorbea doamna Clas, da, trebuie să facem acolo niște trimiteri clare. Pentru viitorul cercetării noastre, trebuie să ne dăm seama că mm, trebuie să ținem cont și de viitorul din punct de vedere alimentar. Doamna Cucovici vorbea despre asta. Nu am putut să vorbesc despre toate aceste aspecte, dragi colegi, însă toate sugestiile dumneavoastră sunt binevenite. Doamnă Grosset, vă mulțumesc. Am vorbit despre despre sănătate, e domeniul pe care îl cunosc cel mai bine și da, cred că trebuie să sprijinim inițiativele în domeniul sănătății. Sunt de acord și cu ce a spus domnul Coșe, siguranța alimentară e de asemenea esențială și în cadrul inovărilor despre care vorbim. Și acum în italiană le mulțumesc domnilor Prodi, Rossi, domnule Prodi, sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu patrimoniul cultural. Eu sunt sigur că cei de la Comisia Cult vor veni cu o propunere pe care o putem uh, sprijini. Deci, domnule președinte, așteptăm acum termenele, le mulțumesc colegilor pentru laude, îi mulțumesc și doamnei Ruxandra Draghea Acri, reprezentanta Comisiei. Voi ține cont de toate propunerile și referirile la care v-ați uh, referit dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mâine e termenul limită de depunere a amendamentelor. Pe data de 10 iulie vom discuta avizul în comisie, pe 19 iulie vom vota, uh, septembrie, 19 septembrie îmi cer scuze, și în uh, plenară vom discuta raportul în noiembrie. ITRE este comisia competentă pe fond. Așadar, stimați colegi, dacă doriți ca amendamentele dumneavoastră să fie luate în considerare, ați putea, aveți posibilitatea de a introduce aceste amendamente și la comisia competentă pe fond. Deci acesta era un sfat pe care vroiam să vi-l dau. Peter Lize. Bineînțeles, uh, acest sfat uh, va fi folosit de către noi, va fi pus în realitate. Însă, dacă suntem o comisie serioasă, atunci trebuie să discutăm uh, cu atenție și în cadrul comisiei noastre acest subiect. Și uh, pornind de la acest fundal, dați-mi voie să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor este prea strâns. Uh, dacă e să avem posibilitatea de a mai discuta despre acest subiect atunci și de a veni cu noi propuneri, atunci cred că am, ar trebui să amânăm cu vreo două zile acest termen limită de uh, depunere a amendamentelor și vreau să vă întreb dacă nu am putea totuși uh, obține aceste două zile în plus. Da, vă înțeleg prea bine. Și eu uh, vreau ca lucrurile să fie tratate într-o manieră serioasă dar conform informațiilor pe care le am eu până în momentul de față, termenul de depunere a amendamentelor nu poate fi amânat, dar vom mai uh, clarifica situația. Tocmai am aflat că dacă am renunțat la acel exchange of views, atunci am putea amâna Uh, termenul de depunere a, a amendamentelor. Wir müssen im September, im September. Trebuie să votăm în septembrie. trebuie să ne gândim la, la traducere pentru amendamente. Sunteți de acord ca amendamentele să nu fie traduse în toate limbile? Acum, haideți să, să fim serioși. Dacă amânăm termenul de depunere a amendamentelor până în vineri, atunci, în mod normal, ar trebui să putem obține traducerile până în septembrie, nu e așa? Este vorba aici despre schimbul de opinii de pe 10 iulie. Astăzi ne aflăm, sau data de astăzi este 20 iunie. Dacă ne dorim ca toți colegii să aibă amendamentele în limba lor maternă, atunci, din păcate, trebuie să respectăm termenul de depunere a amendamentelor de mâine. Asta mi-a explicat secretariatul și cred secretariatul când îmi spune asta. Deci dacă ne dorim să putem lucra la 10 iulie cu toate limbile, atunci trebuie să respectăm acest termen de limita de depunerea amendamentelor. Dacă comisia este de părere că aceste traduceri nu sunt necesare, atunci, bineînțeles, termenul de depunere a amendamentelor poate fi amânat. Dar acest lucru ar implica lipsa traducerilor pe data de 10 iulie. Avem posibilitatea asta. Da, e clar. Când votăm, e clar că va trebui să avem amendamentele în toate limbile. O dezbatere pe 10 iulie pe marginea amendamentelor ar avea mare sens, chiar dacă traducerile nu ar fi neapărat terminate până atunci. Deci de asta propun eu să amânăm totuși termenul de depunere a amendamentelor, să discutăm în 10 iulie fără traducerile uh, complete, dar uh, pentru septembrie presupun că vom primi toate traducerile, traducerile integrale. Asta este propunerea mea. Gut, wir Der Vorschlag wäre Freitag. Bun. Propunerea ar fi uh, vineri la ora 12. Sunteți de acord cu această nouă propunere? Dar vă, vă, vă atrag din nou atenția asupra faptului că există pericolul ca pentru data de 10 iulie să nu avem toate traducerile amendamentelor. Sunteți de acord cu asumarea acestui uh, pericol? Văd că domnul Ize este într totul de acord? Bine, atunci așa pro, uh, procedăm. Noul termen de depunere a amendamentelor este vineri, ora 12. La data de 10 iulie, în cadrul comisiei, vom dezbate aceste amendamente. Poate că nu vom obține până atunci toate traducerile, dar în data de 19 septembrie vom vota uh, urmând ca în noiembrie să avem uh, uh, votul în plenară. Bun, așa vom proceda. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și acum trecem la LIFE, adică instituirea unui program pentru mediu și politici climatice. O temă foarte dragă nouă și să sperăm scumpă și acum îi dau cuvântul doamnei Iuta Hau, care tocmai îmi venea să spun uh, că vreau să-i dau cuvântul minister, ministrei noastre de finanțe, dar nu. Vă mulțumesc. LIFE, într-adevăr, este acel program care trebuie să fie reînnoit și poate chiar îmbunătățit în, în următorul cadru financiar multianual. Uh, lucrul, această îmbunătățire ar putea fi obținută. LIFE ne-a arătat uh, că dă rezultate pozitive, experiențele noastre avute cu acest program sunt uh, pozitive. A fost un succes acest program pentru toți cei implicați. Asta observăm nu doar aici în Parlament, ci uh, aflăm și din partea tuturor actorilor și administrațiilor naționale, regionale, locale, etc. ONG-urile, institutele de cercetare ne spun cu, to- uh, cu toatele că LIFE este un program genial. Și este, de altfel, singurul pro- program de finanțare a politicilor climatice nu vreau să uitați lucrul acesta. Pentru a obține acea societate durabilă și economie durabilă pe care ne-o, ne-o dorim, întregul buget, nu doar ceea ce e pus deoparte pentru life, deci tot buget, bugetul trebuie să fie folosit pentru atingerea obiectivelor uh, UE 2020. Printre aceste obiective se numără și politica de mediu. Noi dorim ca tot bugetul disponibil să fie folosit pentru obținerea și atingerea obiectivelor noastre. În domeniul politicilor climatice, mainstreaming este conceptul de bază. Dar haideți să trecem la life. Vreau să mă concentrez asupra patru aspecte. Echilibrul geografic, rata de cofinanțare, cal- calculul și simplificarea posibilă a calculului, calculului costului, costurilor și programe, programele integrate. 1. Echilibrul geografic. În momentul de față, selecționarea proiectelor se face în funcție de calitatea lor și de plus valoarea europeană pe care o aduc cu sine. Asta tocmai datorită faptului că există acel complica- sistem complicat de indicatori privind alocațiile naționale. Dacă ne uităm la rata de implementare în statele membre, ne dăm seama că există state membre care au reușit să își depășească cu mult marjele indicate, pe când, există, pe când, pe de altă parte, există state membre care n-au prea reușit să-și atingă marjele stabilite. Asta înseamnă că dezechilibrele continuă să existe în ciuda locațiilor naționale. Dacă ne dorim ca aceste dezechilibre să fie eliminate, dacă ne dorim o, o uh, unitate europeană, atunci trebuie să avem o abordare diferită statele membre care au o rată scăzută de proiecte trebuie să fie ajutate să dezvolte proiecte de mare calitate. Cum le putem ajuta? Prin ateliere, uh, form, uh, exerciții de formare și, de asemenea, schimburi de informații cu privire la proiectele reușite. Eu consider că astfel am reușit să punem pe picioare solidaritatea aceea europeană pe care ne-o dorim. 2. Rata de cofinanțare. În trecut, unele state membre n-au reușit să se descurce cu acea rată de cofinanțare de 50%. Statele membre n-au reușit să, să sprijine acest uh, proiectele, dat fiind faptul că cele 50% li se păreau uh, un procent prea ridicat. Uh, nu trebuie să tratăm în același fel, într-o manieră similară, toate statele membre. Asta este părerea mea. Există state uh, membre care se descurcă tare bine din punct de vedere financiar și alte state membre care n-au finanțe publice prea bune. Și în uh, acest context, eu consider că am putea uh, flexibiliza rata de cofinanțare uh, în funcție de uh, de posibilitățile financiare ale statelor. Dacă rata de cofinanțare rămâne a atât de ridicată, mă tem că multe proiecte necesare pentru regiunile și statele mai puțin dezvoltate ar fi lăsate deoparte, n-ar mai fi puse în aplicare. Și tocmai de aceea eu propun să rămânem la această rată de cofinanțare de 50%, iar în cazul regiunilor mai puțin dezvoltate, pe care le stabilim pe baza diferiților parametri, am putea uh, Uh, ridica uh, participarea Uniunii Europene la 75%. 3. Metoda de calcul a costurilor. Consider că o creștere a ratei de cofinanțare și, de asemenea, neeligibilitatea TVA-ului și a costurilor de Uh, personal ar trebui să meargă mână în mână din punctul de vedere al comisiei, așadar. Aceasta a doua parte mi-a ridicat semnale de alarmă. Pentru că dacă ne gândim la bugetul nostru mic european, dacă ne gândim la uh, life în contextul acestui buget mic și dacă ne mai gândim și la faptul că uh, TVA-ul va scur- se va scurge în bugetele naționale, ei bine, mie mi se pare că această premisă și această manieră de calcul este una greșită. ONG-urile, autoritățile locale, diferitele asociații urbane au venit la noi și ne-au spus că așa ceva nu se poate, e o catastrofă totală și uh, Uh, va duce la eșecul proiectelor LIFE. Deci, iată, vin și eu cu propunerea mea. Regula bugetară, regulamentul uh, bugetar sau procedural privind bugetul stabilește clar că ONG-urile care nu sunt finanțate și, al, și asociațiile care nu sunt finanțate din bugetul uh, public trebuie să primească înapoi TVA-ul din partea instituțiilor uh, europene. Și uh, tot instituțiile europene vor fi cele care vor rambursa costurile de uh, personal. Deci, eu consider că această neeligibilitate a TVA-ului și a costurilor de, uh, de personal ar trebui să fie limitată la acele instituții care nu sunt finanțate din uh, din sfera publică. Dar nu sprijin ideea oferirii acestor uh, posibil sau acestei posibilități universităților sau altor uh, institute de cercetare. 4. Proiectele integrate. Am tot discutat despre aceste proiecte și deja am ajuns să, uh, să fiu luată în râs, uh, luată peste picior de mai toată lumea, pentru că am tot insistat asupra acestui instrument. Instrumentul este unul nou, dar ideea care stă la baza sa este una bună. Care este această idee? Trebuie să avem mai mult, o mai mare putere de a finanța uh, acele proiecte care vizează diferite domenii esențiale pentru dezvoltarea europeană. Putem obține aceste, aceste fonduri de care am, avem nevoie uh, dacă suntem de părere și dacă hotărâm că celelalte fonduri europene ar trebui să contribuie la uh, pe lângă programul LIFE, la toate acele programe și proiecte care duc la îmbunătățirea respectivelor programe, uh, uh, domenii, îmi cer scuze. Spre exemplu, fondul pentru agricultură ar trebui să fie folosit pentru proiectele din domeniul uh, agricol, etc., etc. Eu consider că această idee este posibil de pus în aplicare și ar putea duce la beneficii enorme. Uh, Bine, dar acum proiectele acestea integrate, după cum vă spuneam, sunt o idee nouă. O idee nouă pe care ar trebui să o demarăm. Uh, nu știu în ce măsură vor funcționa, dar haideți să le demarăm înainte de a evalua modul de funcționare. Trebuie să fim curajoși. Și acum, în încheiere, dați-mi voie să vă spun că propunerea Comisiei mi se pare o bază solidă pentru dezbaterile ce vor fi purtate în Parlament. Însă e bine să uh, încercăm să fim am, ambițioși și tocmai de aceea eu una am introdus 60 de amendamente la propunerea comisiei și sunt absolut convinsă că există colegi care au uh, idei solide cu privire la modul în care propunerea comisiei ar putea fi îmbunătățită pe viitor. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Uh, Uh, toți ați citit propunerile mele, mai puțin uh, vorbitorii de germană, pentru că traducerea în limba germană nu a fost disponibilă, dar uh, sunt sigură că colegii uh, vorbitori de germană vor recupera timpul pierdut. Vă mulțumesc, vă mulțumim uh, pentru această manieră de prezentare a raportului. Trecem acum la dezbaterea cu raportorii din umbră. Uh, mai întâi de toate, raportorul din umbră al PPE-ului. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportoare. Doamna Jutta Haug ne-a ținut informați tot timpul, a pregătit documente de lucru și am primit raportul cu amendamente la timp. Trebuie să vă spun că ceea ce a spus doamna Haug în uh, introducerea ei e, e corect. Sunt de acord cu dumneavoastră. E un, LIFE e un uh, proiect eficient și cei care îl folosesc își doresc ca acesta să continue. Sunt de acord în legătură cu ce spunea dumneavoastră în legătură cu normalizarea și utilizarea transversară a fondurilor. Aș vrea să mă refer la ce a menționat dumneavoastră uh, ulterior. Uh, Referitor la proiectele integrate, eu la început nu prea înțelegeam în ce constau aceste proiecte și după ce am văzut documentele am început să înțeleg puțin mai bine. Văd că sunt niște proiecte foarte bine gândite. E o noutate care e utilă doar atunci când îți uh, permit atragerea de fonduri de la alte fonduri. Și sunt de acord cu doamna raportor, ar trebui să fie definite mult mai bine în actele legislative. La doilea rând, birocrația. Am discutat foarte mult despre asta cu mai mulți furnizori. Aceștia își doresc o procedură de punere în aplicare mai ușoară, mai simplificată, o procedură de raportare mai simplă, de luarea deciziilor și, bineînțeles, își doresc și niște plăți mai rapide. Și aici lucrurile trebuie să se îmbunătățească. Următorul lucru, cofinanțarea. Sunt de acord cu propunerea făcută de Comisia Europeană. Trebuie crescută finanțarea oferită de statele membre la 70 și chiar 80% în anumite cazuri. E o propunere bună. Mă gândesc de asemenea la multe informații pe care le-am primit de pe teren. E greu să obții finanțare pentru proiecte care se ocupă de biodiversitate. Deci, de exemplu, în domeniul biodiversității, poate că ar trebui să avem un nivel de finanțare din partea uh, Comisiei de 70-80%. Acum, echilibrul geografic și distribuirea regională. Trebuie să vă spun că aici nu sunt de acord cu doamna raportor. Eu cred că e bine să existe alocări naționale, așa cum era până acum și nu sunt de acord cu propunerea Comisiei ca, acestea să, că aceste alocări naționale să se aplice doar proiectelor integrate și sunt mai multe argumente. Comisia a spus că în primul an de implementare a proiectelor LIFE nu există multe proiecte. O treime din proiecte sunt tradiționale. Și un alt argument menționat de doamna raportor se referă la faptul că există indicatori naționali pentru stabilirea de obiective. Asta nu înseamnă că e în pericol calitatea unui proiect. Alocările naționale și calitatea proiectului merg mână în mână și noi suntem pentru menținerea alocărilor naționale ca um, mod de a le indica drumul statelor membre. De asemenea, am ceva îngrijorări referitoare la conceptul de solidaritate. Se sugerează că acesta ar trebui să înlocuiască alocările naționale. Eu cred că fondurile structurale și fondul de coeziune se ocupă acum de diferențele legate de nivelul de dezvoltare a statelor membre. Și aici vorbim despre un program la care calitatea e esențială. Avem programe cum ar fi Orizont 2020, uh, Sănătate pentru creștere și nu facem diferența acolo între țări mai dezvoltate sau mai puțin dezvoltate. Deci de aceea mi se pare că e o abordare oarecum îndoielnică. finanțarea statelor membre la marile programe ar trebui să fie stabilită conform planul de dezvoltare din țara respectivă. De asemenea, doamna raportor vorbea de costuri, de TVA, de personalul permanent și că trebuie să țină cont de acestea. Da, eu sunt de acord, trebuie să oferim un tratament egal tuturor furnizorilor și de aceea sunt de acord cu, acord cu propunerea referitoare la TVA cred că e bine să sprijinim angajarea de personal permanent, pentru că aceștia să nu își subcontracteze serviciile. Acum aș avea câteva comentarii de natură tehnică. Programul de lucru. Deocamdată e prevăzut că va dura 2 ani. Poate ar trebui să avem o perioadă mai lungă deoarece furnizorii au nevoie de o mai bună previzibilitate și stabilitate financiară. Referitor la conținut, eu cred că lipsește solul, e o idee importantă și nu apare în text deocamdată. Cred de asemenea că acest program ar trebui să pună accentul pe punerea în aplicare, pe proiectele de punere în aplicare și toate programele noastre ar trebui să vizeze această punere în aplicare. Fie că vorba de programe de informare sau de conștientizare, proiecte de împărtășirea bunelor practici ar trebui să fie considerate ca proiecte care sprijină alte proiecte, care duc la bună îndeplinire a altor proiecte. Mai avem încă un punct pe ordinea de zi, dragi colegi, de aceea mă cam îngrijorează uh, timpul. Dacă nu vă supărați, câte două minute și jumătate fiecare. Chris Davids, sunteți primul. Aveți cuvântul. Voi încerca să fiu și mai rapid. Sunt de acord, toată lumea iubește programul Life, e o poveste de succes, da, trebuie crescute bugetele, trebuie luat bani din alte parte pentru a face posibil acest lucru. Vrem mai multe proiecte integrate, mai multă rentabilitate și mai multe beneficii pentru mediu. Suntem gata să analizăm ideea de a pune capăt alocărilor naționale. Țarele membre n-ar trebui să intre în concurență pentru a demonstra calitatea proiectelor. Și sper ca statele membre să fie dornice de a solicita participarea, de a veni cu proiecte care să poată beneficia de finanțarea respectivă. Colegul meu Gerbrandi, care acum la Rio de Janeiro, nu e convins de ideea Um, creșterii cofinanțării pentru zone marginale. Personal nu sunt sigur, poate că doamna raportor are dreptate, însă e clar aici trebuie să vedem dacă vrem reguli generale sau reguli în favoarea anumitor regiuni în care dacă nu avem o extra finanțare, proiectele nu au loc. Și în ultimul rând, sunt conștient de presiunile pe care le fac organizații precum BirdLife. Ele cer ca bani de la buget să fie disponibili și pentru teritoriile ultraperiferice, deoarece biodiversitatea e foarte mare acolo. Însă îmi pare rău, nu sunt bani, bugetul e prea mic. Eu aș fi dispus să existe posibilitatea de a finanța proiecte extraordinare. N-aș vrea să închid uh, orice posibilitate, orice portiță, însă în general nu îi pot sprijini pe cei care doresc să întindem și mai mult plapuma. Deci pentru a proteja biodiversitatea la nivel uh, internațional. Mulțumesc, Cris. Avem uh, un grup de vizitatori care tocmai a ajuns din orașul Vicența. Au venit aici la invitația domnului Pelat. Le urăm bun venit! Gut, es geht weiter. Als nächstes hat dann die Kollegin. Acum vom trece la următoarea vorbitoare, doamna Gröling. Mulțumesc. În primul rând vreau să îl felicit pe raportor. E un raport la care mi-a plăcut să lucrez însă nu sunt de acord cu anumite lucruri, vă spun asta imediat. Eu înțeleg că nu putem finaliza bugetul exact până când negocierile uh, din Parlament se vor fi încheiate, însă sunt de acord cu ce crede Comisia și raportorul. Trebuie crescut bugetul pentru programul LIFE. Eu cred că obiectivele programului pot fi îndeplinite fără un buget suplimentar de exemplu, la site-urile Natura 2000, unde avem o problemă, putem folosi bani de la, pentru mediu de la alte programe. Salut propunerea de compromis foarte inteligentă și bine gândită în legătură cu TVA-ul. E greu uh, ca personal să fie inclus la costurile eligibile doamna Haug va avea sprijinul nostru la această propunere. De asemenea, sunt de acord cu unele sugestii privind creșterea capacității de a ajuta statele membre care au un nivel redus la cofinanțare. Însă aici se cere o, o reducere, se cere să nu se mai folosească acei indicatori naționali. De asemenea, nu cred că dacă am expune ONG-urile în, ar crește calitatea, așa cum sugerează doamna raportor. Poate că efectul ar fi opus. Și referitor la ce spunea Chris în legătură cu teritoriile ultraperiferice, eu sprijin extinderea finanțării pentru acele regiuni Proiectele în continuare vor fi stabil, vor fi aprobate în funcție de merit și dacă E probabil să nu fie finanțat niciun proiect din teritoriile ultraperiferice, însă trebuie să li se permită totuși participarea la această procedură de evaluare. Vă mulțumesc, doamnă Cortines Gutierrez. Două minute și jumătate. Mulțumesc. Mă bucur că se ocupă Utah Hub de acest proiect. De ce? Deoarece are o mentalitate europeană. Și pe mine mă îngrijorează mult naționalizarea acestui program LIFE. În versiunea anterioară am fost raportor din umbră. Am avut atunci un blocaj la LIFE. Toți deputații, din umbră, am avut nevoie de 8 luni pentru a finaliza finanțarea, deoarece se durea un fel de naționalizare, de distribuire pe țări. Deci deciziile erau deja luate de țările membre și aici nu erau sprijinite proiectele. Uh, noi am apărat calitatea, însă din perspectiva europeană și pe de altă parte țările membre au ispita de a aproba proiecte repetitive, tehnologii care deja erau descoperite, deci nu făceau decât să descopere uh, ce fusese deja descoperit. Spiritul acestui program e inovarea, să nu te repezi, să nu repeți uh, studiile. Și asta e ceva esențial legat de identitatea acestui program. Uh, am văzut că există, au existat țări care au avut uh, programe bune, competitive și au câștigat mult mai mult uh, decât dacă ar fi naționalizat proiectul. De exemplu, eu am fost criticată de propriul meu guvern. Uh, Spania a obținut 36 de miliarde deoarece a prezentat proiecte nouă oh, și ei spuneau că am fi pierdut 20 de miliarde. Uh, Mă interesează de asemenea un element din proiect care se opune naționalizării. Ce anume nu cunoaște granițe? Ei bine, natura. Noi am propus proiecte transnaționale. Un râu nu aparține țării prin care trece, ci aparține tuturor țărilor pe care le traversează. Vor, la fel și cu poluarea submarină, la fel și cu politica de reducere a emisiilor. Așadar, dacă vrem să ne gândim la ecosistem, la știință, la cunoștințele pe care le avem uh, despre lume în general, nu ne putem axa pe proiecte naționale. E mult mai important să încurajăm proiecte internaționale, ca să studieze, de exemplu, păsările legate de deșertificare, de migrație, ce se întâmplă cu păsările. Ele când merg din Nord Europa până în Africa, nu cer voie la nimeni și nici n-au vize. Deci mie mi se pare o prostie să facem o Europa cu granițe în ceea ce privește mediul înconjurător. Deci eu voi face amendamente pe această temă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Da, într-adevăr, nu există controle la graniță nici în ceea ce privește mediul înconjurător. De aceea trebuie să profităm de existența acestor proiecte. Ați citat cazul Spaniei. Deci Spania e o țară care profită excelent de pe urma acestui program. Linda McKevin. Voi fi foarte subcintă. Îi mulțumesc, uh, Iute, pentru flexibilitatea acordată ONG-urilor și pentru contractul permanent. Mulți trebuie să supraviețuiască, prin contracte permanente. O întrebare privind IMM-urile și o întrebare și pentru comisie. Un alegător avea un IMM și a vrut să solicite participarea la live. Însă a aflat că dacă ești o companie mie, prima plată nu vine decât după șase luni și după aceea la 11 luni plata principală. Programul de cercetare dorește să încurajeze participarea IMM-urilor, însă ce se întâmplă cu live? Nu ne pute, nu-ți poți permite să aștepți șase luni fără nicio plată. Vielen Dank, Linda. Ich möchte jetzt der Kommission... Mulțumesc, Linda. o să dau acum cuvântul comisiei. Foarte succint, vă rog. Cine dorește să intervină? Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să Mulțumesc, doamne Iuta Haug, raportoarea, pentru proiectul de raport și pentru amendamentele care, într-adevăr, aduc îmbunătățiri textului la numeroase puncte. O să reiau câteva elemente pentru a le comenta, mai ales în ceea ce privește uh, ceea ce a fost adus în discuție doamna uh, raportor și domnii deputați, începând mai întâi cu noțiunea echilibrului geografic. Comisia dorește două lucruri prin propunerea sa. Mai întâi, să continue acest program live, care are o um, miză bugetară destul de mică, dar a avut un succes enorm, după cum a spus, în rândul beneficiarilor și uh, a fost susținut și de statele membre. Și prin propunere, Comisia a dorit ca acest uh, program LIFE MODET să fie apropiat de punerea în practică a programelor existente în domeniul mediului și totodată să-l folosească pentru a integra programele de mediu în celelalte politici uh, comunitare pentru o abordare integrată. Prin urmare, ne dorim să realiniem aceste diferite aspecte uh, cu ceea ce am spus deja. Uh, Apoi, alocările ă, naționale pentru respectarea repartizării geografice a fondurilor în statele membre. Avem o experiență de 20 de ani și ne-am dat seama, după cum a spus doamna raportor, că noțiunea de alocare națională, chiar dacă este cu titlu indicativ, nu permitea întotdeauna atingerea obiectivelor acestei repartizări. După cum s-a spus, în anumite state membre, ă, LIFE a avut un succes ă, enorm, în timp ce în altele, în ciuda eforturilor uh, de la nivel național, uh, programul nu a reușit să uh, atingă cotele repartizate. Și au existat și proiecte de o excelentă calitate care au fost degradate și nu au fost acceptate din această cauză. De aceea Comisia nu a păstrat uh, această propunere și a vrut să respecte criteriile de calitate. Însă trebuie oricum să subliniez faptul că propunerea raportoarei de a susține poate mai mult statele membre care au dificultate poate fi o pistă tocmai pentru a evita acest sistem de alocări naționale care uneori poate reprezenta o barieră suplimentară pentru proiecte. Al doilea aspect care mi-a atras atenția se referă la cofinanțare. În propunerea sa, Comisia a dorit mai întâi să simplifice, să simplifice lucrurile, rapoartele, cofinanțarea, eligibilitatea costurilor, mai ales în ceea ce privește TVA-ul și costul personalului permanent. Și prin simplificare uh, mă refer aici la nu uh, considera nimic uh, eligibil și a crește cofinanțarea pentru a nu penaliza beneficiarii. Ideea simplificării, bineînțeles, duce la o mai bună gestionare a programului și la facilitarea anumitor măsuri. De aceea, propunerea de a trata separat uh, regiunile mai puțin uh, uh, favorizate, regiunile dezavantajate, ne pun în dificultate. Trebuie să vedem cum uh, să le definim. să facem o legătură, o diferență între cele din regiuni favorizate și cele regiuni dezavantajate. Uh, Poate ar fi necesare niște uh, observații suplimentare vis-a-vis de acest uh, subiect, dar vedem deja probleme de punere în aplicare și mă întreb uh, totodată dacă LIFE, care nu este un instrument de coeziune, ar fi potrivit pentru tratarea preferențială a regiunilor dezavantajate. În ceea ce privește proiectele integrate, notez cu bucurie Uh, susținerea quasi unanimă în acest for a acestor proiecte integrate care formalizează pentru prima dată în bugetul LIFE aspectul, uh, efectul de pârghie al uh, proiectului LIFE, al proiectelor LIFE asupra altor proiecte astfel încât să avem ambiții mai importante, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului comunitar de mediu, care necesită de asemenea un efort. S-a discutat de asemenea și despre regiunile ultraperiferice și despre teritoriile de peste mări, uh, lucru discutat și în alte comisii la care am participat. Și aici nu pot decât să vă reamintesc uh, cât de, mică, cât de mic este bugetul uh, acordat pentru acest program și se pune și problema gestionării. Avem experiența programelor cu țările terțe din programul precedent LIFE 3, unde ne-am confruntat cu probleme enorme de puse în aplicare, mai ales în ceea ce privește acoperirea fondurilor comunitare și vă reamintesc obiectivul programului, susținerea uh, da, mă apropii de sfârșit, domnule președinte. De, vă reamintesc așadar obiectivul programului și, prin urmare, orice regiune care nu ar pune în aplicare aceste drept, uh, dreptul comunitar în mediu nu poate fi susținută ca atare. Comisia uh, analizează uh, alternative mm, pentru a vedea dacă putem folosi alt, alte piste pentru a îmbunătăți propunerea. Îmi cer scuze că v-am întrerupt cu atâta severitate. Însă mai avem de discutat și alte puncte de pe ordinea de zi. Linda McEwen nu și-a primit răspunsul la întrebare. 30 de secunde aveți la dispoziție. Flug. Bine, discutați uh, bilateral, dacă e posibil. Acum îi voi da foarte succint cuvântul raportoarei. ceea ce privește plățile acordate IMM-urilor implicate. Eu cred că toate regulile în vigoare ne permit lucrul acesta. Cred că avem deja un termen de trei luni. Dar bine, voi citi din nou regulamentele și mă voi asigura că părerea mea este corectă. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. În ceea ce privește OTC-urile, da, e drept, trebuie să se facă ceva în acest domeniu. Toți cei care toți actorii implicați trebuie să se asigură că Fondul European de Dezvoltare este într-adevăr folosit pentru uh, demararea unor proiecte care vizează dezvoltarea. Pe doamna Gerling o înțeleg. În momente de austeritate trebuie să facem cu toții economii și doamna Gerling susține că bugetul pentru LIFE nu ar trebui să crească. Dar bugetul nu a crescut, de fapt noile responsabilități ale programului, practic, uh, înghit toate uh, fondurile suplimentare. Avem acolo o mulțime de uh, obiective stabilite prin intermediul proiectului LIFE și, din punctul meu de vedere, bugetul nici măcar nu se ridică la nivelul așteptărilor, așadar, dar această creștere este mai mult decât nesemnific- nesemnificativă. Eu chiar sper că cu o puțină presiune exercitată de uh, opinia publică vom reuși să obținem uh, fonduri suplimentare. Avem nevoie de 10% în plus pentru Natura 2000. Este vorba aici de mm, câteva miliarde în plus de euro care nu sunt uh, mai nimic în imaginea de ansamblu. Vă mulțumesc! 27 iunie, dată uh, limită de depunere a amendamentelor, ora 12. Pe 17-19 septembrie vom vota în cadrul comisiei. Cam atât. La punctul 7 trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba de obiecție în temeiul articolului 88, aliniatul 2, REACH, interzicerea utilizării plumbului și a compușilor acestuia în articolele de bijuterie și în uh, accesorii. Un punct de procedură. Uh, vreau să întreb dacă nu se poate să revenim după prânz când se votează, pentru că s-au făcut foarte multe eforturi pentru toată pregătirea și nu putem dezbate acest subiect în 3 minute și jumătate. Este absolut inacceptabil. De aceea propun să discutăm subiectul după prânz înainte de vot. Richard Zeber, ca și cosemnatar. Da, e drept. 3 minute e prea puțin. La ora 17 ni se alătură comisarul Tajani și prin urmare nu știu dacă nu am putea oarecum flexibiliza timpul de vot, astfel încât să putem include la ora 15 pe ordinea de zi acest punct. Asta pentru a oferi tuturor posibilitatea de a discuta. Uh, tema este prea importantă pentru a fi tratată în doar 3 minute. Da, vă înțeleg obiecțiile. Linda? Yeah, I, I agree that it's, um, I... Și eu sunt de acord. Vreau să ascult ce are de spus comisia înainte să hotărăsc cum să votez. Deci, dacă stabilim să facem asta la ora 3, vreau o pauză înainte de vot. Trebuie să votăm astăzi acest punct în comisie? Pentru că nu vreau discuție și după aceea vot. Vreau să am timp să mă consult cu colegii înainte de a vota. Vorschlag ist, wir haben ja zur Abstimmung diesen Propunerea este următoarea. Deci, în, conform ordinii de zi, acest punct este primul care urmează să fie votat la ora 15. Am putea amâna a, votul, l-am putea pune pe ultimul loc pe lista de vot și mai apoi vom vedea cum ne descurcăm cu timpul. Da, aveți dreptate, trebuie să ascultăm părerea comisiei, să facem și o scurtă pauză înainte de votul propriu-zis Credeți că această propunere poate fi pusă în aplicare, domnul Zeb? Eu vreau să avem suficient timp uh, la dispoziție pentru a dezbate. Presiunea lobiștilor a fost atât de mare încât uh, nu putem să tratăm totul așa de rapid. Uh, a fost uimitoare acțiunea lobiștilor și tocmai de aceea Comisia Envi, din punctul meu de vedere, ar trebui să-și asume timpul, să-și ia timpul necesar pentru a dezbate acest subiect. Uh, da, aș vrea ca, ok, votul să începe la ora 15, dar mai apoi să ne ocupăm de acest subiect. Putem asculta comisia acum, dar trebuie să votăm în iunie acest uh, subiect pentru că urmează plenara, uh, calendarul e stabilit. Am putea să ascultăm propunerea comisiei acum, am putea să ascultăm poziția comisiei acum, asta propun eu, și mai apoi. Uh, Françoise, și mai apoi domnul Gutierrez. Am fost surprins. Pe mine mă surprinde uh, puțin această schimbare de program din ultimul minut. Știți foarte bine, știați foarte bine că avem o serie de dosare de discutare dimineață, poate trebuie să gestionați astfel, altfel lucrurile de la început, pentru că se întâmplă la fel în fiecare comisie. De asta în primul rând. În al doilea rând, când spuneți că uh, lobiștii au făcut presiuni, îmi pare rău. vorbim aici despre societăți de reputație mondială în Franța și din partea lor nu am văzut un singur lobist. De aceea mă surprinde ceea ce spune colegul din Austria. Cred că a fost mai degrabă lobby al anumitor deputați. Și din când în când trebuie să spunem lucrurilor pe nume și trebuie să vă spun, o să fie o adevărată luptă pe acest dosar, pentru că lucrurile iau o turnură cu totul inacceptabilă. Pe de altă parte, votul trebuie să, începe la, să înceapă la ora 15, așa trebuie să fie. Am cerut o favoare pe care nu o cera de, uh, uh, des, și anume ca dosarul meu să fie trecut, uh, pus înainte, să se desfășoare foarte repede. Colega mea a fost uh, de acord, dar momentan nu este în sală. Și, și m-am, eu m-am cam săturat de această dezorganizare a Comisiei uh, pentru Mediu. Doamna Gutierrez, eu cred un lucru foarte simplu. E un document despre care s-a vorbit foarte mult. Se pare că cei care trebuie să reglementeze primesc indicații de la cei care trebuie să fie obiectul reglementărilor. Deci nici nu e așa de urgent. Ce? Se termină lumea dacă noi nu votăm acum în iunie? Ce se întâmplă? N-am putea să fim mai puțin birocrați? De ce ne lăsăm așa purtați neapărat de ordinea asta de zi? Domnule, trebuie să avem alte criterii de echitate. Eu sunt profesor universitar și eu refuz să, să votez ceva fără să am informații din motive etice, de responsabilitate, nu se întâmplă nimic dacă nu votăm astăzi, nu? Până nu discutăm și dezbatem. Uh, nu cred că uh, ține viața noastră de votul ăsta acum, nu? Sicherlich nicht sterben. Bine, nu vrem să, să vă punem într-o situație dificilă, însă am vorbit despre ordinea de zi, am vorbit despre regi, regle, regulamentul de procedură, cu toate acestea, cu toate obiecțiile dumneavoastră, trebuie să insist să respectăm ordinea de zi. Vom uh, vota acest, uh, acest uh, raport, mm, permitem Comisiei să intervină și interzicem sau renunțăm la dezbatere. Liebe, liebe Kollegen. Stimați colegi, fie discutăm acum, deci fie discutăm acum, fără interpretare. Am discutat acum 10 minute despre regulamentul de procedură. Știu că unele grupuri uh, parlamentare nu au încă o poziție clară vis-a-vis -vis de acest uh, subiect pentru că doresc mai întâi de toate să afle poziția Comisiei. Ei bine, Comisia este reprezentată aici. Noi suntem la punctul 8 uh, de pe ordinea de zi avem sau trebuie să discutăm această obiecție. E practic procedura normală și nu înțeleg ce s-a întâmplat cu dumneavoastră. Cred că de obicei respectăm bine uh, timpul alocat uh, nouă, noi cei din Comisia Envi și tocmai de aceea nu cred că acuzele legate de proasta gestiunea a timpului sunt uh, justificate în contextul acesta. Uh, vreau să renunțați la interesele personale și să le depășiți mai este un uh, punct de procedură. It's, it's... Cred că nu este acceptabil ca singurul care să aibă dreptul să intervină să fie reprezentantul comisiei. Trebuie să fie cel puțin o intervenție din partea fiecărui grup pentru a avea o dezbatere. Linda. Can I propose... Linda, eu propun ca, dacă interpreții ne oferă timp, să ascultăm comisia acum, să votăm la ora 3 rapoartele obișnuite, după care să dezbatem ceea ce am auzit de la comisie, să facem o pauză de 10 minute și să votăm după aceea. Să-l amânăm pe domnul Tăiani până la 5 și jumătate, poate și să reluăm dezbaterea la final. Dar să ascultăm acum comisia ca să reflectăm la prânz, să putem dezbate după masă, după care să avem o pauză de 10 minute și să votăm. Mi se pare cel mai logic, fiindcă mi se pare că este important să avem o dezbatere, dar este important și să ascultăm acum părerea comisiei, după cum a spus domnul președinte. Bine, dacă nu există obiecții, atunci dăm cuvântul comisiei. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Before I start, I'd like to mention that the European Chemicals Agency presented by Mr. Vainio, who is there as Dacă aveți întrebări specifice pentru agenție, puteți să le adresați ulterior, spune reprezentantul Comisiei. Este esențial să ținem minte care este obiectivul uh, dosarului în lucru, și anume protecția uh, tinerilor, în special a copiilor, uh, împotriva efectelor nocive ale compușilor din articolele de bijuterie. De aceea, propunerea Comisiei nu se referă doar la copii, ci și la adulți, uh, produse atât pentru copii cât și pentru adulți. Spun acest lucru pentru că uh, se spune că restricția noastră nu este comparabilă cu cea din Statele Unite, ba este chiar mai largă decât cea din Statele Unite. De fapt, restricția interzice folosirea uh, plumbului în articolele de bijuterie și limitează accesul pe piața acestora dacă uh, concentrarea este mai mare de 0,05%. Totodată există și o serie de excepții pietre naturale, email, uh, partea internă a broșelor, pentru că nu poți să te gândești că copiii au treabă cu partea internă. Și scutirea astăzi, în, care este astăzi în discuție, plumbul din cristal. Vă reamintesc că este vorba de plumbul din cristal, dar în articolele bijuterie, deci nu vorbim despre candelabre sau despre uh, veselă. Deci, Există trei critici principale uh, aduse uh, proiectului de text. Și anume, prima, că, uh, com că Comisia uh, um, se și-a depășit uh, mandatul datorită absenței unui impact semnificativ asupra sănătății. A doua critică spune că există alternative la folosirea plumbului în cristal care păstrează uh, caracteristicile vizuale și sinoptice și a treia se referă la faptul că scutirea propusă de comisie este mai largă decât recomandarea uh, Comitetului pentru Analiză Socioeconomică și anume uh, că se extinde la toate categoriile de cristaluri și nu doar la două din cele patru. Cred că lucrul care trebuie menționat pentru aceste scutiri este că ele se bazează pe absența unor riscuri semnificative pentru sănătatea umană și pe lipsa de dovezi de, pentru alternative adecvate la plumb în aceste aplicații. Mai întâi, riscul. Absența unui risc semnificativ a fost deja recunoscută în dosarul inițial prezentat de statul membru, în acest caz Franța. Comisia pentru Evaluarea Riscului nu a pus la îndoială acest uh, fapt. Și, în principiu, când Comitetul pentru Analiză Socioeconomică a uh, tratat această problemă, era recunoscut faptul că că nu există dovezi de risc semnificativ și a notat totodată că modelarea cristalului nu ar duce la emiterea de plumb și, prin urmare, riscul nu este semnificativ. Prin urmare, din, de, măsură ce, de vreme ce Comitetul uh, pentru Analiză Socioeconomică este responsabilă pentru această analiză, uh, și dacă analiza cost-beneficiu arată că beneficiul este zero, atunci orice fel de cost de peste zero este disproporțional. Deci, dacă există lipsa unui risc semnificativ, dacă un asemenea risc nu există, atunci nicio măsură nu poate fi considerată adecvată. Astfel, comis comitetul nu și-a depășit mandatul, ci a făcut analiza cost-beneficiu pe care tocmai mandatul să o impune pentru evaluarea proporționalității. A doua critică, după cum am spus, se referă la alternative. Cuvânt, formularea de alternativă adecvată se referă la alternativă fezabilă din punct de vedere tehnic și economic. Fezabil tehnic. Evaluarea spune că nu există dovezi care exista alternative adecvate pe piață și uh, își îndreaptă atenția asupra două elemente. Mai întâi, faptul că alternativele nu oferă aceeași uh, nu reflectă lumina la fel de bine ca și cristalul și nu oferă toată gama de culori pe care o oferă cristalul. Ca de exemplu rubiniul. Ni s-a spus apoi Ni s-a spus că există și problema brevetelor expirate. Asta înseamnă că ele, acest cristal nu poate fi folosit uh, în altă parte decât în laborator, la scară largă. Știm că un producător ar putea avea capacitatea de a produce uh, cristal fără uh, sticlă, fără plumb, de fapt, și spun sticlă pentru că dacă nu are plumb, atunci nu mai este cristal, ci este sticlă. Deci există un producător care ar putea să facă acest lucru, dar uh, în timpul consultărilor nu ni s-au oferit informații suficiente uh, nici despre proprietățile fizico-chimice ale alternativelor, adică durabilitatea și așa mai departe. Acestea sunt cunoștințele pe care le avem la momentul de față. Um, avem în vedere și clauza de revizuire, pentru că știm uh, că pot apărea progrese în datele de migrație și în uh, evaluările în acest sens. De aceea am prevăzut în 5 ani o clauză de revizuire pentru a avea informații suficiente în ceea ce privește um, uh, evoluțiile tehnice. A treia critică, după cum am spus se referă la extinderea de către comisie a uh, scutirii care se referă la faptul că la directiva ROS există patru categorii de cristale, cristaluri supuse uh, scutirii și comisia nu a luat doar cele două menționate de valoare, ci le-a inclus și pe celelalte două vă reamintesc faptul că nu există risc semnificativ pentru cele două categorii evaluate inițial. Aceste două categorii sunt cele care conțineau cea mai mare cantitate de plumb. Prin urmare, dacă există absență, uh, dacă este absent riscul semnificativ atunci când cantitatea de plumb este mai mare, atunci, prin definiție, riscul este și mai absent atunci când cantitatea de plumb este mai mică. Și am extins această scutire din motive de coerență și claritate în legislație, fiind conștienți de faptul că cele două texte legislative nu au același scop, dar cred că pentru cei din teren este mult mai practic ca scutirile să acopere aceleași uh, elemente. Și încă un lucru care trebuie, să, uh, trebuie menționat. Această abordare a primit uh, avizul unanim al Comisiei RICI în cele 27 de state membre. Prin urmare, proiectul de moțiune pentru uh, riscuri uh, de, și pentru introducerea uh, interzicerii plumbului și a compușilor acestuia în absența unor alternative uh, adecvate pe piață și într-un sector care, după cum știm, este caracterizat de un număr mare de IMM-uri, nu este considerată proporțională. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh. Mulțumim Comisiei. Toate cele pe care le-ați spus acum uh, au fost uh, trimise și înscris colegilor. Și acum dau cuvântul agenției pentru a lua poziție. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Răspunsul dat de comisie acoperă deja principalele aspecte din dosar. SEAC, Comitetul pentru Analiză Socioeconomică, a fost foarte riguros în <coughs> respectarea procedurii. Impactul asupra sănătății a fost analizat, deci în cooperare cu SEAC. Deci ambele comitete științifice au analizat situația cu multă profunzime, așa cum a spus comisia. Vielen Dank. Dann verfahren wir so. Vă mulțumesc. Toți colegii vor uh, fi informați pe e-mail cu privire la faptul că la finele votului vom organiza dezbaterea. Mai apoi vom face o scurtă pauză și vom trece la votul asupra obiecției. Deci, celelalte rapoarte, rapoartele de mă rog, celelalte rapoarte aflate pe ordinea de zi vor fi votate mai întâi și mai apoi vom dezbate acest punct numărul 8. Vă urez o, pau- o pauză plăcută, sper să vă reveniți până la ora 15 când va trebui să ne reîntâlnim aici și să procedem la vot.